commencer. Hein. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes euh, et à tous. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc că ați uh, venit la un vot foarte important în urma unei activități de compromis foarte importantă. Aș dori să o felicit uh, în mod personal pe doamna raportor, pe Barbara și, bineînțeles, și Consiliul, care vă lua cuvântul puțin mai târziu. Vom vota pe marginea directivei cu privire la combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale, în urma negocierilor cu Consiliu de primă lectură, în urma dialogului tripartit, bineînțeles, aș dori să dau cuvântul persoanei care s-a ocupat de acest compromis, Barbara, cu mult succes, ai cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, probabil că ați înțeles că cu o anumită doză de uh, satisfacție, dar și de mândrie, sunt în măsură astăzi să vă prezint rezultatul pe care aseară vi l-am uh, transmis în mod detaliat. Dacă ne uităm la acest uh, rezultat, putem constata cu ușurință că am depus eforturi foarte importante în uh, această abordare a unei mai bune legiferări. Probabil că nu am obținut tot ce ne-am fi dorit, uh, textul pe care l-am obținut nu este perfect, însă în orice caz este uh, mult mai simplificat, mai optimizat decât textul precedent și în orice caz întrunim consensul tuturor colegilor. Aș dori să mulțumesc Uh, colegilor de la Comisie care s-au implicat pe acest dosar, care au cooperat uh, cu uh, Consiliul și cu Comisia, au lucrat foarte bine cu secretariatul Comisiei noastre. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția și care au pregătit acest text pe care îl vom vota în această dupa-masă și după aceea la plenară. Mulțumesc doamnelor Kroskovski și Culec și tuturor colegilor care s-au uh, implicat. Sper că acest text legislativ uh, va fi cu adevărat uh, transpus în fapte. Vom urmări punerea lui în aplicare pentru că este foarte important ca acest text legislativ să introducă în mod obligatoriu o nouă etică a plăților care să favorizeze mai ales IMM-urile din Uniunea Europeană. E un fel de consecință acest, acelui Small Business Act. IMM-urile aveau uh, nevoie de o nouă directivă care uh, uh, aveau menirea să înlocuiască vechile directive care nu s-au remarcat prin eficiență și nutresc speranța ca în anii următori, în următorii 3-4 ani, împreună cu parlamentele naționale, să reușim să obținem o situație mai bună, mai ales în ce privește lichiditățile pentru IMM-uri și dacă vom ajunge acolo, sunt convinsă că va fi și grație eforturilor noastre. Sper de asemenea Știm că Marea Britanie, Franța, Regatul Țărilor de Jos uh, au un astfel de text legislativ. Uh, Spania uh, pregătește o astfel de lege. Iată deci că IMM-urile vor avea posibilitatea să facă investiții cu garanția de lichidități și aceasta pentru a genera locuri de muncă în Europa și oferind și noi produse pe piața europeană. Aș dori însă să lansez și un avertisment. Aș dori să spun uh, reprezentanților uh, lobby-urilor din sală uh, că acest text este un compromis. Dacă am, dacă am avea 9% în ce privește dobânzile privind întârzierile, ă, sigur că procedurile noastre ar fi mai eficiente și mai simplificate. Însă să nu uităm că Uniunea Europeană are 27 de state membre și deci propunerile noastre nu au întrunit ă, ă, acordul și sprijinul acestor tuturor celor 27 de state membre. Parlamentul European, Comisia noastră uh, au uh, jucat un rol constructiv și Comisia a dat dovadă de, de, de spirit de cooperare. Problemele, obstacolele nu au apărut uh, în urma intervenției Comisiei, însă aceste lobby-uri, aceste grupuri de presiune au insistat și au, au, au dus o campanie pe care eu aș numi-o numi -o adevărat Uh, irresponsabilă pentru ca anumite facțiuni din Coreper să respingă propunerile noastre. Cred că prioritatea noastră ar trebui să fie economia europeană, locurile de muncă din Uniunea Europeană și astfel de acțiuni nu uh, sunt în slujba economiei europene. În orice caz, uh, sper ca compromisul nostru să fie votat cu succes la plenară pentru că e nevoie de sprijinul de care IMM-urile au nevoie, așa cum a prevăzut și Comisia și Parlamentul. Mulțumesc, Barbara! Aș dori foarte pe scurt să dau cuvântul raportorilor din umbră care doresc să cuvântul, doamna Hanslick în numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc uh, raportorului principal, mulțumesc uh, lui Barbara și celorlalți uh, raportor din umbră pentru cooperarea foarte bună pe acest dosar. Uh, cred că, datorită eforturilor depuse de către doamna raportor și a raportorilor din umbră, am obținut uh, ceea ce ne-am dorit, în mare măsură, bineînțeles. Aș dori să revin uh, la ce spunea și Barbara, respectiv că este vorba de un compromis. 27 de state membre și deci 27 de uh, puncte de vedere, de perspective diferite au trebuit să se pună uh, de acord. Ca de obicei, la Parlament am încercat să obținem un compromis și uh, documentul pe care îl votăm astăzi este un astfel de compromis. Mă bucur de faptul că și sper că această legislație va fi cu adevărat un sprijin pentru IMM-urile care vor reuși să își plătească datoriile la timp. Și astfel, uh, ele vor rămâne uh, solvabile și deci nu vor ajunge la faliment, pentru că altfel uh, vom pierde și mai multe locuri de muncă. În uh, aceste vremuri de criză care încă domnesc în Uniunea Europeană, acest document este foarte important pentru IMM-urile noastre, pentru mediul de afaceri și uh, uh, în operațiunile lor zilnice uh, se vor bucura de sprijinul nostru și sper să ne sprijiniți la vot. Mulțumesc pentru cooperare. Domnul Klotzmann nu se află în sală. Doamna Rule, do doresc să spune ceva? Foarte pe scurt, doamna președinte, aș vrea și eu să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. De asemenea, vreau să mulțumesc președinției belgiene a Consiliului, dar nu Consiliului, pentru că cred că fără Consiliu textul ar fi fost mult mai bun. Președinția belgiană a făcut uh, tot ce a putut, însă lucrurile au fost destul de dificile acolo. Îmbunătățirea legislativă ar trebui să țină cont și de acest lucru la alte instituții. Cela a le mérite d'être dit. Et je pense que nous... Mulțumesc pentru aceste remarci. Domnul Cozusti nu este nici dânsul. Domnul De Jong, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamna președintă. Am menționat acest lucru multor colegi. Comisia noastră este una foarte bună și unul dintre dosarele cele mai interesante pe care l-am rezolvat este tocmai acesta, pentru că am avut de-a face cu lucruri tangibile. Și a fost o adevărată plăcere să lucrăm cu Barbara, să fim implicați în toate procedurile și toate fazele acestei legislații. Deci, ca să fim sinceri, trebuie, a trebuit să ajungem la un anumit compromis. Și vreau să remarc aici faptul că președinția belgiană a făcut un lucru extraordinar și rezultatul este foarte bun și vreau să-mi sfătuiesc grupul să voteze pentru. Președinta intervine fără microfon. Pardon. Vreau să vă întreb dacă dintre depute, deputații prezenți sau în afara raportorilor din umbră mai doriți să luați cuvântul. Dacă nu, am să dau cuvântul președinției belgiene. Domnul Avele, meritați măcar să luați cuvântul pentru tot ce ați făcut, nu? Mulțumesc, doamnă președintă. În numele președinției belgiene și în numele delegației mele, Aș vrea și eu să vă mulțumesc dumneavoastră și, bineînțeles, raportorului, doamna Weiler, de asemenea raportorilor din umbră, doamna Vansli, domnul Van der Sale, doamna Rur, domnul De Jong și președintelui acestei comisii, domnul Harbour, care așa ne-a susținut în mod decisiv la un anumit moment. Aș vrea să mulțumesc de asemenea secretariatului instituțiilor și serviciului juridic care au făcut foarte multe pentru noi, tuturor colegilor care se află aici, comisiei, pentru că nu trebuie să uităm că aceasta a participat într-un mod uh, important pentru a ajunge la o direcție comună și nu știu dacă este cel mai bun compromis pe care l-am fi putut imagina, dar oricum este cel mai bun compromis posibil între cele trei instituții. Uh, fiecare poate să-și recunoască cât de cât rezultatul. E adevărat că la ce am ajuns e un rezultat bun. Această directivă este implică niște condiții minime. Vreau să vă spun că acel 8% pe care îl regreta doamna Weiler este un minim. Dacă anumite state membre doresc să facă mai mult, totul este posibil, dar acest 8% măcar este marcat. Și E adevărat, meritul revine Parlamentului European pentru că în această directivă se înscriu niște principii solide și Comisia a contribuit la aceasta și cu o anumită doză de flexibilitate. Aceasta este nuanțarea care a făcut-o Consiliu. Doamnă președinte, ați spus foarte bine și de asemenea au arătat acest lucru câțiva raportori din umbră că acum această legislație trebuie implementată. Avem doi ani la dispoziție pentru ca această directivă să fie aplicată și aș vrea să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru această muncă care ne-au permis să ajungem la acest rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, președinției belgiene și dumneavoastră. Știm că nu este ușor la dosare de acest gen, așa cum a arătat și Barbara, să ajungem la un compromis și pentru că avem trei instituții implicate, dacă lucrăm în mod inteligent, până la urmă putem ajunge la un rezultat interesant. Aș vrea să dau acum cuvântul și doamnei Bradman din partea Comisiei Europene, pentru că și Comisia a contribuit foarte mult. Mulțumesc, doamna președintă. Nu pot decât uh, să repet și eu ceea ce s-a spus deja. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului, doamnei Weiler, pentru munca deosebită pe care a făcut-o la acest dosar, de asemenea raportorilor din umbră și tuturor celor implicați. A fost un dosar la care am lucrat împreună, a fost uh, un dosar complicat, pentru că este vorba de o directivă ambițioasă, dar suntem mulțumiți din punctul de vedere al Comisiei, pentru că până la urmă textul acestui compromis rămâne în continuare ambițios și el adaugă ceva în plus față de textul existent. Cred că în uh, lumea economiei noastre, companiile și cei care lucrează în general pe piața muncii așteptau această directivă și cred că într-adevăr putem considera că acest text care va fi adoptat în curând va fi pe placul acestora, în special pentru IMM-uri și în general pentru companii. Mulțumesc! Vom putea trece la vot. Am înțeles că sunt 16 reprezentanți ai PPE, deci doi în plus. Vreau să vă întreb dacă toată lumea are cartela de vot. Dacă da, atunci putem uh, avea un vot electronic pentru că așa ar fi mai ușor să numărăm voturile. Mais non, c'est pareil. Je fais un essai. Oui, alors on va faire simplement un PP. Vom face o verificare doar cu voturile pp ului Doar membrii pp ului vor vota pentru a face numărătoarea. 14, c'est bon. De data aceasta suntem 14, nu, 15, 16, deci încă o dată 2 în plus. Non, il y 2 de trop. 17. Alors, il y a 3 PPE de trop. Vous entendez entre vous. Avem doi membri PPE în plus, deci dacă puteți să ajungeți la o înțelegere între dumneavoastră. Il y a des élèves étourdis dans cette salle. <laughs> bon, alors 17 euh, moins 3. Could you please, could you please do it again? Uh... Ați putea să realizați votul din nou, pentru că se pare că din partea verzilor s-a votat uh, în mod nedorit reprezentând PPE-ul. Et les mêmes voteront, hein Il en manque deux. Ah, un Il en manque un. Voilà, stop. Acum ați votat, votăm din nou. E totul în regulă, așa că trecem la vot. Cine este pentru compromisul la care s-a ajuns între cele trei instituții? S-a deschis votul. Ça marche pas, Oh là là. ma carte ne marche pas, ça commence bien. Bien. Oui, voilà. voilà. Euh, Foarte bine, 29 de voturi exprimate, 29 pentru, 0 abțineri. Bravo, felicitări raportorului. Ah, je vais donner la parole à qui voudrait yes, I don't... Vreau să spun că nu am uh, cartela la mine, dar am votat și eu pentru. Zero abstention. Zero abțineri, după cum spuneam. Felicitări tuturor celor care au lucrat la acest dosar. Acum am să dau cuvântul și președinții, am să o predau lui Catrin Cecher, care ne va vorbi despre produsele de construcții. Ea este cea care și-a organizat practic ședința pentru această după masă.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 Vă rog să luați loc. Acum vorbim și vom discuta despre productele, produsele pentru construcții. Cine dorește să stea, să rămână, deci în sală, cine nu, vă rog să părăsiți sala. Avem o serie de vorbitori extrem de uh, uh, bine uh, pregătiți, care cunosc domeniul. Uh, care ne vor uh, vorbi despre acest lucru, deci vă rog să rămâneți în sală dacă sunteți uh, de acord și, și raportorii din umbră, bineînțeles. Prima parte se referă la marcajul CE și la regulamentul uh, privind produsele pentru construcții. Vom vedea care este contextul uh, în care apar aceste produse față de alte tipuri de produse ce trebuie să apară în declarația de performanță sau ce n-ar trebui să apară, care este acea caracteristică esențială sau caracteristici esențiale, care sunt implicațiile derogărilor propuse de Consiliu în poziția Consiliului din prima lectură, articolul 5 și, în sfârșit, alte chestiuni legate de declarația de performanță. Deci vă uh, rog să uh, îi întâmpinăm pe tre- trei vorbitori domnul Greg Cooper, care este președinte al Organismului European pentru Angremente Tehnice, domnul Giancarlo Bedotti, consultant uh, CEN, de la CEN, pentru produse de construcție, domnul Vicente Leoz Argheies, șef de unitate, pe care îl cunoaștem mulți dintre noi, de la Comisia Europeană DG Enterprise. Deci, o să auzim uh, prezentarea dânsului domnul Cooper. Mulțumesc! Bun, sunt bine dotat la capitolul tehnic, spune vorbitorul. Bună ziua, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Greg Cooper. Sunt uh, uh, directorul unui organism de agrement tehnic uh, în Regatul Unit, dar reprezint aici EOTA. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt despre trei chestiuni principale Uh, în contextul uh, acestui regulament. Multe dintre acestea se referă la prerogativele comisiei pe care le deleagă, uh, deci noul context legislativ. În sfârșit, încep cu câteva elemente de background. EOTA are 45 de membri sau organisme membre, multe dintre ele IMM-uri, avem o, uh, o, uh, un amestec, să zic, între um, organisme publice, private sau mixte. Avem două persoane angajate cu normă întreagă aici la Bruxelles și restul uh, e voluntariat, cum eu însumi sunt voluntar în acest cadru. Am verificat de dimineață cifrele ca să vă dau o cifră corectă. 1800 de agremente ET au fost uh, emise deja. O creștere față de anul trecut. Sunt folosite atât înăuntru, în interiorul Uniunii Europene cât și în afara acesteia pentru deci agremente pentru produse din construcții și 63% dintre acestea sunt uh, destinate IMM-urilor. Am făcut uh, un, am realizat un studiu recent uh, în ce privește acceptarea inovației și rezultatele ne arată că IMM-urile sunt uh, puțin îngrijorate de procesul prin care se trece, dar și timpul. Timpul înseamnă bani, înseamnă costuri, înseamnă uh, recuperarea investițiilor, amortizarea și așa mai departe. De asemenea, interesează uh, firmele sunt interesate și de coerența acestor agremente și de asemenea și de modul în care uh, vor putea utiliza aceste agremente și contextul marcajului CE. Una dintre întrebări uh, la care trebuie să răspundem este dacă regulamentul de față permite inovarea. Eu aș spune că inovația, ca definiție, ar putea fi uh, Uh, definită ca și o comercializare a invențiilor. Însă, regulamentul pune această definiție într-un context aparte. Această inovație poate să fie orice produs care uh, răspunde anumitor caracteristici care există dar și produs care este în curs de uh, omologare. Deci diferențele pot să fie foarte mari. Practic, noutatea tehnologică este în creștere în funcție de ce tip de produse vorbim și cu această noutate apar o serie de lacune în cunoștințe, în cunoașterea noastră care trebuie să fie cumva uh, reduse. Și iată cum această directivă CPR încearcă să răspundă acestor uh, probleme și să încurajeze inovația. Considerăm că furnizorii de produse pentru construcții uh, trebuie să poată să comunice cu cei care pun uh, în practică inovațiile, adică pro, proiectanții, uh, furnizorii, fabricanții și așa mai departe, contractorii. Să nu uităm că toți acești, acești, aceste persoane cheie sunt uh, tocmai, de fapt, IMM-uri. Deci cum această noutate tehnologică este în creștere, considerăm că proiectanții vor fi uh, nevoiți să ia în calcul o serie de elemente Um, care să le permită dacă, dacă, să vadă dacă pot sau nu să accepte aceste produse. Există baze pe care se pot uh, sprijini experiențe din trecut, baze de date cu care pot să, partic- să contribuie la interpretarea datelor noi, iar uh, pe piața construcțiilor, în acest moment, în ceea ce privește inovația, ei bine, avem uh, nivelul național de agrementare care uh, dă răspunsuri de la caz la caz, dar există și agremente tehnice de nivel european care încearcă pe cât posibil să uh, preia uh, modelele naționale. Uh, discutăm cu Comisia în acest moment în ceea ce privește definiția Uh, și uh, aria de aplicare a acestui uh, instrument. S-au vehiculat mai multe posibilități. Și deci cu Comisia discutăm aceste lucruri în acest moment. Ne îngrijorează faptul că uh, avem de-a face aici cu un proces care trebuie să ducă la uh, rezultate și practic s-ar putea ca să fie un proces destul de lung, cum este ceva tehnic și de costisitor. Acest uh, uh agrement tehnic european trebuie să reflecte costurile legate de dezvoltarea EAD și trebuie să conțină cel puțin o descriere a produsului, o listă a caracteristicilor relevante, pertinente în Uniunea Europeană și caracteristici esențiale pertinente pentru statele membre care doresc să comercializeze sau să producă produsul, metode de evaluare și tot ce înseamnă controlul producției și informarea pe marginea acestuia. Iată tot atâtea subiecte cu care discutăm, despre care discutăm cu Comisia în acest moment. Una dintre, una dintre aceste chestiuni importante este legată de consecințele financiare a tuturor părților interesate, implicate în acest uh, uh proces, atât fabricanții cât și organismele de agrementare. La articolul 20 din directiva CPR și 22 apar astfel de uh, lucruri se spune că fabricanții inovatori nu trebuie să fie cei care suportă în întregime uh, costurile legate de agrementul tehnic. Așa că trebuie să ne punem întrebarea ce model financiar ne trebuie în acest sens. Articolul 22, 32 pardon, ne dă o posibilă soluție uh, Așa se știe că dracul se ascunde în detalii și iată, chestiunea financiară care, cum v-am spus, uh, ne preocupă și pe care o discutăm cu Comisia. Următoarea uh, planșă. Uh, costurile posibile pentru organismele implicate, costuri directe și costuri indirecte. Costurile directe se referă la timpul petrecut pentru a pune la punct uh, aceste produse, uh, produse costuri directe se referă la uh, plata cotizației la, la organismul EOTA, întâlniri și așa mai departe, secretariat. Cum se vor finanța aceste acțiuni? Aici trebuie să intrăm totuși în amănunte este clar că fabricantul trebuie să financeze munca de evaluare în sine. Dar trebuie să găsim un model de finanțare pentru uh, acest lucru și nu știm exact cum va funcționa acesta și, cum am spus, împreună cu Comisia încercăm să găsim o soluție. Deci, principalele lucruri legate de problema financiară sunt următoarele. Multe dintre organismele de agrementare fie sunt autofinanțate, fie se îndreaptă spre astfel de soluție. Costurile de dezvoltare sunt o chestiune absolut esențială, dar nu știm cum va uh, funcționa în practică. Implementarea directivei CPR uh, necesită un model financiar solid. Iată, detalii pe care încă mai trebuie să le punem la punct. În sfârșit, în ceea ce privește chestiunea sau partea practică și tot ce înseamnă implementarea directivei, uh, doresc să vă prezint următoarea planșă. Putem să spunem că în ce privește articolele cu caracter general, uh, noi suntem destul de mulțumiți de amendamentele propuse până acum însă pe noi ne preocupă nu neapărat articolele, cât anexele din directivă. Anexa 2, de exemplu, aceasta se referă la procesul de eh, dezvoltare a unui EAD și se încearcă o soluție unică care să acopere tot ce înseamnă specificațiile tehnice a unui produs, Uh, de uh, variații minore pentru un același produs sau clasă de produse până la produse absolut noi care n-au mai apărut până acum pe piață. Iată. Se cere contractorilor sau fabricanților să facă împreună o evaluare uh, foarte precoce. Dacă ne gândim la tehnologii foarte, foarte noi, atunci trebuie să spunem că puțină lume înțelege încă de la început uh, Deci ar trebui să se concentreze mai mult pe chestiuni de politici și să nu se intră neapărat în detalii privind calendarul. De exemplu, se specifică um, o obligație pentru contractor de o lună și în întregul proces acoperă 18 luni. Ei bine, pentru noi, cel mai important este să înțelegem nevoile clienților, nevoile fabricanților de la bun început și, din păcate, noi nu înțelegem ce este cu acest termen de o lună. Dacă este șase săptămâni, uh, pentru noi uh, nu contează o lună sau șase uh, săptămâni, important este ce trebuie, să se știe ce trebuie să facă fabricantul respectiv, contractul respectiv. În orice caz, trebuie să cooperăm într-un proces transparent cu uh, părțile interesate și să câștigăm în transparență prin uh, aducerea împreună a diferitelor părți interesate, nu numai fabricanți, dar și utilizatori uh, din lumea, deci din industria construcțiilor, ca să se știe exact care sunt cerințele uh, și deci ar fi bine să se poată să se îmbunătățească această anexă 2 în noul context uh, al rogativilor delegate. Iată ciclul de viață um, al unui astfel de uh, produs. Vedeți pe grafic uh, cu albastru tot ce înseamnă tehnolo tehnologia, apoi în uh, roșu faza de investiții. Deci, în experiența noastră, cu un produs foarte inovativ se întâmplă următorul lucru. El trebuie să urmeze uh, un uh, proces aparte în ceea ce privește secvențele. s-ar putea ca uh, să vorbim despre produse care diferă decât foarte, foarte puțin și care să aibă aplicații diferite. Trebuie să vedem care sunt aplicațiile în interiorul acestei clase de produse. S-ar putea să ajungem la o situație în care fiecare produs să aibă această, acest agrement care apoi fiecare dintre aceste, uh, aceste documente de valoare europene să se combină într-un document uh, final și care ar putea fi transmis la CEN și să devină apoi un uh, standard armonizat. Cred că este exact ceea ce se întâmplă, de fapt, și am dorit ca acest lucru să se reflecte mai bine în text. Pe următoarea planșă vedeți un alt exemplu de uh, un exemplu de uh, uh, anexă care încă mai trebuie să fie uh, șlefuită. Vă uitați, de exemplu, la tabelul 1 de acolo. E vorba de o categorizare a produselor uh, care uh, nu este Uh, făcută în mod normal, ci se, uh, este cumva inversă. Practic, este greu să prevezi anumite lucruri aici pentru produsele foarte inovative, inovatoare, care nu uh, intră neapărat în categoriile menționate și aici mai trebuie să mai reflectăm, pentru că există riscul, riscul de întârzieri în, uh, pentru că organismele uh, de uh, agrementare nu sunt gata să extindă aria de aplicare. Deci trebuie mai multă flexibilitate și trebuie să se dea ocazia de a reglementa lucrurile în acest nou context legislativ da, să știți că nu critic toate anexele. De exemplu, anexa de, la anexa ă, tabelul 2 mi se pare că este foarte bună și ne încearcă să ne arată care sunt ă, sau ar putea să fie un exemplu de bune practici. Acum, în ceea ce privește partea practică, cred că trebuie să îmbunătățim anexele 2 și 4 prin aceste competențe delegate și considerăm de asemenea că grupurile multidisciplinare pe categorii de actori cheie ar fi foarte bune pentru a aduce mai multă transparență în acest proces Eh, dar noi nu, nu dorim să așteptăm până în ultimul moment pentru a influența lucrurile în sensul unei mai mari eh, transparențe. Vom avea un seminar în acest sens cu foarte multe părți interesate în luna noiembrie în acest an și acestea sunt dezideratele noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru această analiză aprofundată. Uh, seminarul din uh, noiembrie uh, ne-a atras atenția tuturor și sperăm că cu ocazia acestui seminar vom putea primi documente care ar fi foarte utile pentru noi. Mă uit la ceas, sigur că vom permite și o sesiune de întrebări și răspunsuri, însă prefer să dăm cuvântul oaspeților noștri și după aceea să punem întrebări. Aș dori să-l invit pe domnul Giancarlo Bedotti să vorbească, să ia cuvântul. Vă mulțumesc! Thank you very much. Good afternoon, everybody. When I received the invitation to, to have this... speech. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. Eu uh, când am văzut cât timp uh, îmi acordați, mi-am spus că e imposibil să vă dau un aviz amănunțit pe tema sesiunii 1 pentru că ar fi nevoie de mai mult de 10 minute. Însă, voi încerca totuși să fac acest lucru, trecând puțin cam repede pe diversele aspecte. O să încep cu prima întrebare care figurează în uh, uh, sesiunea 1. De ce produsele de construcție sunt diferite de celelalte produse? Întrebarea mea la această întrebare este simplă. E pentru că produsele de construcție nu sunt produse finite care să, pot fi, să poată fi folosite de către consumatorul final. E vorba de produse intermediare care sunt încorporate într-un, uh, într-o construcție. Și de aceea, pentru aceste produse, conceptul de siguranță se aplică doar în măsura în care aceste produse de construcție își aduc contribuția la îndeplinirea cerințelor de bază, așa numitelor cerințe de bază ale construcției respective. Un produs de construcție nu este sigur sau nesigur în sine. Iar conceptul de siguranță depășește proprietățile concrete sau caracteristicile produsului respectiv. E nevoie de ceva mai mult. Și acest lucru depinde foarte mult de felul în care produsul respectiv este integrat, este încorporat în construcție, și cei care își asumă răspunderea pentru acest proces au uh, o misiune foarte importantă. Aș putea să vă dau un uh, exemplu. Dacă ne gândim la o bârnă de, uh, cu grosimea de 30 de centimetri, fabricată din orice fel de material, să zicem lemn, uh, oțel, uh, beton și așa mai departe, și dacă punem pe această bârnă această bârnă pe două cărămizi, la 25 de centimetri de pe sol. Și dacă vă rog să mergeți pe această bârnă, probabil că o voi face fără, fără niciun fel de problemă. Dar dacă această bârnă e plasată la o înălțime de 20 de metri de la sol și dacă vă rog să repetați experimentul, probabil că nu ați avea încredere, nu ați dori să faceți acest lucru fără probleme. Pentru că e nevoie de ceva puțin mai mult pentru a te simți în siguranță. E nevoie de parapeți, e nevoie de echipament de protecție. Ori aceste uh, aspecte nu țin de caracteristicile uh, produsului. Uh, caracteristicile mecanice ale burnei nu s-au schimbat, însă felul în care ea e folosită în construcție s-a schimbat și astfel se schimbă produsul din punctul de vedere al siguranței. Și deci, având în vedere aceste specificități ale materialelor de uh, construcție, marcajul sau însemnătatea marcajului CE pentru aceste produse e diferită de marcajul CE care se aplică la produsele care intră în sfera de aplicare a directivei așa numitei noua abordare. Pentru că produsele de construcție nu se conformează cu nimic nu respectă cerințele necesare ale uh, construcțiilor, ale normelor foarte simplistic, punând lucrurile, putem garanta doar că fabricarea acestor produse a fost făcută în mod fiabil folosind aceleași uh, sintagme, aceleași norme folosite de către uh, Institutul European de Standardizare. Și deci statele membre pot considera aceste informații ca fiind fiabile și deci uh, se pot baza pe ele. Un alt aspect menționat în această secțiune, secțiune este ce trebuie să conțină această declarație de performanță. Care ar fi caracteristicile esențiale? Am uh, avea patru faze diferite ale procesului de construcție, dar s-ar putea să intervină și alte etape. Iar actorii care intervin în aceste etape sunt foarte diferiți. Fiecare are o altă nevoie de a ști ceva despre un anumit produs. Aceste nevoi tehnice și aceste așteptări diferite la nivel tehnic fac ca din punctul meu de vedere să fie imposibil să facem o listă a acestor caracteristici. Pentru că în funcție de uh, segmentul de piață pe care intervine un producător Uh, în funcție de felul în care produsul este folosit în procesul de construcție, această listă poate varia, poate varia foarte mult. Și din punctul meu de vedere, e foarte ciudat că se spune, așa cum se menționează în proiect, cel puțin în uh, textul pe care l-am văzut eu, că pentru a evita o declarație de performanță lipsită de sens, trebuie ca cel puțin o performanță să fie inclusă o declarație de performanță prin definiție, trebuie să uh, se refere la performanță. Dacă avem o declarație care nu conține nimic, nu avem niciun fel de declarație. Și deci, și mai mult, a spune că dacă cel puțin o performanță figurează în declarație, trebuie să fie uh, conținute și celelalte caracteristici posibile care au fost incluse în uh, norma, în standardul respectiv, uh, Declarația de performanță se transformă într-un fel de rezumat al normei, dintr-un punct de vedere și din alt punct de vedere devine o declarație ale performanțelor nedeclarate, ceea ce e lipsit de sens, cel puțin din punctul meu de vedere. Un alt element în plus, n-am găsit niciun răspuns la întrebarea cine ar trebui să întocmească această listă. Din punctul meu de vedere, statele membre și Comisia joacă un rol diferit și au competențe diferite decât competențele necesare pentru a întocmi un tip de listă, chiar o listă care uh, să fie minimă. Principalele caracteristici ale unei declarații de performanță nu ar trebui să fie numărul de caracteristici, ci faptul că această declarație de performanță trebuie să reprezinte un fel de declarație de credință din partea producătorului în legătură cu ce face produsul respectiv. apoi că uh, produsul a fost fabricat în conformitate cu ce s-a declarat în această declarație și că declarația a fost făcută folosind limbajul comun folosit de către uh, Agenția Europeană de uh, Standardizare. Încă o dată, cred că sfera de aplicare a regulamentului privind materialele de construcție e să asigure un cadru de comercializare a acestor produse de uh, construcție și nu pentru piață. Din punctul meu de vedere, piața ar trebui să fie liberă. Uh, cei care intervin pe piață trebuie să aibă posibilitatea de a alege și, sigur, în conformitate cu cadrul stabilit de către proiectul de regulament. Un ultim aspect acum, care nu a fost uh, inclus în uh, diapozitivul uh, afișat, e vorba de derogări. La articolul care uh, tratează derogările, se vorbește despre produse individuale făcute la cerere, uh, și nu în serie și așa mai departe. V-aș invita să vă gândiți la următoarele aspecte. Câte clădiri ați văzut în Bruxelles cu aceeași fațadă, de exemplu? E doar un exemplu pe care îl aleg la întâmplare. Clădirea Belemont, de exemplu, are propria fațadă. Comitetul Regiunilor are și el uh, o fațadă diferită. Mă întreb dacă e vorba de produse individuale, dacă sunt produse făcute la cerere. Sigur că sunt produse făcute la, făcute la cerere. Ceea ce nu înseamnă că aceste produse nu ar fi putut beneficia de o derogare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem o definire mai bună a produselor individuale uh, făcute la cerere și nu în serie, tocmai pentru a evita ca actorii care intervin după adoptarea acestui regulament să facă uh, interpretări diferite care să inducă în uh, eroare în legătură cu sensul acestor derogări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această declarație foarte sinceră, ne-a plăcut foarte mult. Trecem acum la ultimul vorbitor din această sesiune, domnul Vincent Leos Arguelles, care reprezintă Comisia Europeană. Yeah. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Am încercat în prezentarea mea să țin cont de întrebările pe care mi le-ați trimis dumneavoastră. Pentru că Bănuiesc că e vorba de aceleași întrebări care au fost trimise și colegului meu. Și atunci îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar s-ar putea să trebuiască să ascultați aceleași răspunsuri și din partea mea, ceea ce este un lucru bun, aș spune. Pentru că domnul Bendotti uh, lucrează pentru CEN, care încearcă să aibă, să ajungă la niște standarde bune. Și este un lucru bun că un uh, membru al cenului împărtășește în oarecare măsură părerile comisiei. Deci s-ar putea să ascultați uh, de multe ori aceleași răspunsuri la aceleași întrebări. O primă întrebare se referea la marcajul CE pentru produsele de construcții, dacă este diferit sau nu față de alte produse. Este, într-adevăr, diferit de marcajul pentru alte produse și am încercat să fac o clarificare asupra acestui lucru, pentru că este unul dintre cele mai importante din uh, tot acest proces în care ne aflăm acum. Și, din păcate, foarte des acest concept nu este bine înțeles. Metoda mea este aceea de a urma de aproape definițiile sau cel puțin conținutul acestora. Ce este marcajul CE în noua abordare, în această directivă a noii abordări? Ea este conformitatea produsului cu cerințele esențiale ale directivei. Acest lucru este clar. După cum știți cu toții, prima anexă a tuturor directivelor din noua abordare se referă la aceste cerințe esențiale de siguranță ale produselor, care sunt incluse în câmpul de aplicare al directivei. Deci pentru a putea comercializa un produs trebuie să se îndeplinească toate cerințele esențiale. E vorba aici de conformitatea produsului ce se întâmplă însă cu marcajul CE în produsele de construcție? Și am să vă spun imediat, aici nu e vorba de conformitate, sau cel puțin nu în același sens al cuvântului. E vorba aici de performanță, ceea ce este cu totul altceva. În anexa 1 a directivei și acum a regulamentului nu avem aceste cerințe esențiale pentru produs, pentru că e imposibil să definim astfel de cerințe esențiale pentru niște produse de construcție. Însă ceea ce avem în anexe sunt uh, cerințe esențiale pentru construcții. Aceasta înseamnă cum trebuie, de exemplu, să construiești un pod ca să fie sigur, cum trebuie să faci ca o clădire să fie sigură. Iată ce se definește în anexa 1. Deci, marcajul CE pentru construcții ce înseamnă? Înseamnă, în mod probabil, că performanța declarată a fost evaluată în conformitate cu metodele, de exemplu, de, de testare sau de calcul, care sunt asigurate de standardele armonizate aplicabile. Și aceasta ce înseamnă? Înseamnă în plus, așa cum a spus și domnul Bedoti, pentru a putea fi fiabil, că producătorul trebuie să îndeplinească toate obligațiile procedurale care sunt impuse de regulament. Deci e vorba de, de, de obligații procedurale. Iată deci, cu acest prim răspuns avem o primă consecință și anume că performanța declarată este de încredere este fiabilă și că producătorul este cel care își asumă responsabilitatea. Iată care este conținutul, conceptul de marcaj CE, care este cu totul altceva decât cel din uh, directivele noii abordări. În standardele pentru produsele de construcții, în general, nu există valori limită, nu se cere nimic. Și pentru că nu există valori limită pentru produse, pentru a fi comercializate. Putem avea adevărat, uh, în mod excepțional, astfel de valori limită, însă acestea sunt doar excepția. Aceste valori limite nu sunt impuse pentru produsele de construcție, nici prin standarde, nici prin regulament. De ce se întâmplă acest lucru? De ce există această diferență? Așa cum a spus domnul Bedotti, Produsele de construcție sunt produse intermediare în sens economic și de asemenea din punctul de vedere practic. Ele sunt folosite pentru a putea fi încorporate după aceea în construcții. Nu există ca atare, nu sunt produse finite. Bineînțeles că s-ar putea câteodată să ajungă în contact cu uh, consumatorii. Toată lumea se poate gândi la magazinele de tip uh, brico unde te poți duce și cumpăra astfel de produse. Însă, chiar și în acest caz, consumatorul hotărăște să fie un utilizator al acestor produse, nu un consumator final, pentru că cetățeanul în acest caz va folosi acele produse pentru a le introduce în construcții. Deci, produsele de construcții sunt produse intermediare, nu produse finale. Iată de ce conceptul de siguranță nu se poate aplica la aceste produse așa cum se aplică pentru alte produse. Siguranța se aplică la construcții. Construcția în sine trebuie să fie sigură. Bineînțeles că ar putea exista cerințe de siguranță și pentru produse, de exemplu conținutul sau nu de produse periculoase, de substanțe periculoase sau toxice. Trebuie să ne asigurăm că produsele trebuie să fie sigure pentru muncitor, pentru cel care utilizează acele construcții. Însă, care sunt practic caracteristicile care au de-a face cu siguranța și unde sunt reglementate acestea? Pentru că dacă vorbim aici de siguranță, atunci cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru aceasta. Și singurul uh, text responsabil este cel referitor la substanțele periculoase. Și toți experții știu foarte bine ce să facă cu acesta. Regulamentul pe care îl analizăm acum nu definește nicio caracteristică a produsului care să aibă de-a face cu siguranța. Puteți citi regulamentul de la un capăt la altul și nu veți găsi nicăieri nicio caracteristică care să menționeze siguranța produsului. Acum, iată, vine un amendament din partea Parlamentului care se referă la această chestiune, la siguranța produselor, iar Comisia, și veți vedea aceasta un pic mai târziu, în prezentarea mea vom ajunge și la acest punct. Această siguranță are de-a face cu utilizarea produsului. Un lucru este important, produsul de construcție să fie utilizat în mod corect. Cine este deci responsabil pentru această utilizare? Bineînțeles, utilizatorul. Așa cum se întâmplă mereu în viață. Cine este responsabil? Nu este uh, fabricantul cel care fabrică beton sau așa ceva, sau, ci arhitectul, cel care este responsabil de proiect. Pentru că aceștia, cei care sunt responsabili să-și poată asuma responsabilitatea, ei au nevoie de informații referitoare la produs. Deci, ce facem aici? Încercăm să punem în mișcare un sistem de informație armonizat, astfel încât toți actorii implicați pe piață, indiferent că e vorba de cei care reprezintă cererea sau oferta, să înțeleagă despre ce e vorba în această informație. Avem nevoie de acest sistem de informații și acest sistem de informații reprezintă standardul. Ce trebuie declarat? Declarația, în mod normal, ar trebui să se refere la utilizarea preconizată. Pare logic acest lucru. De ce? Pentru că produsul trebuie să fie utilizat, iar prima întrebare este unde putem utiliza acest produs. Arhitectul, de exemplu, care are de gând să folosească acest produs, are nevoie de informație relevantă referitoare la utilizare. Unul din motive practice și, în al doilea rând, pentru că ar putea exista regulamente în statele membre care să aibă de-a face cu utilizarea. Nu putem avea regulamente uh, referitoare la lucruri abstracte. Nu, avem regulamente concrete care se aplică, de exemplu, la mocheta de aici din sală, la uh, ușile pe care le avem aici, care trebuie să fie rezistente la incendiu și așa mai departe. Regulamentele întotdeauna au de-a face cu utilizarea concretă a produsului și acest lucru e normal. Aceasta face ca clădirea în sine să fie sau nu sigură. Avem nevoie de această informație și această informație trebuie să aibă legătură în mod normal cu utilizarea produsului, cu caracteristicile esențiale care sunt definite în funcție de utilizarea acestuia. Iată un concept foarte important. Doar a posteriori știm că produsele au fost instalate pentru că ele erau potrivite pentru acea utilizare. Și cine hotărăște dacă acest produs este sau nu um, potrivit? Cine? Cel care utilizează produsul, arhitectul, nu fabricantul. Producătorul își plasează pe piață produsul, produsul poate avea mai multe utilizări și utilizatorul este cel care hotărăște acest lucru. Consiliul a hotărât că toți producătorii care plasează pe piață produse vor declara cel puțin o caracteristică care să aibă de-a face cu utilizarea acestuia. Însă care dintre aceste caracteristici? Consiliul n-a răspuns la această întrebare. Din punctul meu de vedere, faptul că nu s-a răspuns la această întrebare importantă este pentru că Consiliul se bazează ca piața să rezolve această problemă. Consiliul este convins, probabil, că piața va juca rolul, așa cum ne gândim și noi la Comisie, va avea acest rol, pentru că piața este, de fapt, uh, cea care fixează condițiile, este în funcție de aceste, acest cadru de reglementare pe care îl avem între cerere și ofertă. produsele sunt uh, comercializate și fabricanții sunt cei care hotărăsc ce să declare în funcție de ce se cere pe piață. Deci dacă Consiliul a luat această decizie, atunci ce înseamnă că probabil că se bazează pe faptul că piața va face restul. Însă, în acest caz, de ce a hotărât Consiliul să ceară numai o singură caracteristică esențială? Pentru că, din punctul nostru de vedere, cel mai logic ar fi fost fie să se declare de către producător toate caracteristicile care sunt relevante pentru utilizarea preconizată, așa cum este definită prin standarde, ar fi logic această posibilitate, toate caracteristicile relevante, sau am putea avea o altă opțiune, după filozofia Comisiei și a Consiliului, ar fi următoarea. Pentru că oricum suntem convinși că utilizatorul va alege produsul cel mai potrivit pentru utilizarea de care are nevoie, atunci cel mai bine ar fi să nu impunem niciun fel de obligație, pentru că aceste obligații ar putea crea ineficiențe pe piață. Și ar putea adăuga și mai multă birocrație uh, producătorilor și, până la urmă, societății. Acestea ar fi cele două posibilități, din punctul nostru de vedere, care ar putea răspunde acestei logici. Ori prima, ori a doua, însă Consiliul a ales o altă variantă, și anume o singură caracteristică. O altă întrebare se referea la substanțele periculoase, dacă trebuie sau nu să fie declarate. Răspunsul nostru este da, acestea trebuie să fie declarate, dar există deja legislație în acest sens în care se prevede declararea acestor substanțe periculoase. Prin urmare, nu vedem niciun motiv în plus ca aceste obligații să fie impuse pentru produsele de construcții și nu pentru alte produse. Credem că directiva RICI este destul de bună, s-a negociat timp îndelungat, este o legislație destul de dinamică care poate face față acestor cerințe. Și așa cum a spus și dumneavoastră, așa cum a spus doamna Stiller, gardurile bune fac să ai vecini buni. Deci, credem că această, acest regulament este de ajuns. Noi nu suntem experți, oricum, e vorba de o cu totul altă legislație care poate să asigure acest lucru în modul cel mai adecvat. Noi suntem pentru, bineînțeles. Iată de ce spunem că trebuie să se facă referințe încrucișate atunci când e nevoie. Și de ce n-am putea include în această propunere o referință, de exemplu, în care să se spună că atunci când există o legislație care prevede o obligație de a declara substanțele periculoase, aceasta trebuie să fie îndeplinită și trebuie să fie aplicată. Iată deci cum credem că am putea rezolva această situație. Nu știu dacă mai am timp la dispoziție. Trecem la articolul 5, punctul A, pentru că e vorba aici de derogări. S-a vorbit Așa cum a spus și domnul uh, Benotti, s-a discutat acest punct. Credem că acest uh, articol 5a este o verigă slabă. Trebuie să definim aici ce înțelegem prin produs fabricat în mod individual, ce înseamnă fabricat la comandă și ce înseamnă produs care nu e fabricat în serie. Credem că e vorba aici de concepte care nu sunt bine definite, care lipsesc. În plus, cea de-a doua parte a acestei derogări, pot să spun că am fost surprins să citesc această a doua parte, pentru că se spune că producătorul este responsabil, însă, în același timp, este responsabil și de incorporarea sigură a produsului și este și sub responsabilitatea celor responsabili de executarea siguranța a construcțiilor. Deci, până la urmă, nu știm cine e responsabil cu ce. Trebuie să se facă o clarificare aici care ar fi foarte utilă. Iar pentru derogările B și C, credem că nu sunt probleme. Și, în sfârșit, un lucru pe care nu l-ați întrebat, dar ați spus că dacă avem întrebări, aș vrea să propun aici un comentariu din partea mea. E vorba de procedurile de simplificare și STD. Considerăm că foarte puțini au înțeles ceea ce dorea Comisia atunci când s-a propus acest nume oarecum ciudat, STD. Ce înseamnă STD? STD înseamnă că e nevoie de documente adecvate pentru că ce este important aici este că cu toții dorim o procedură simplificată pentru a elimina birocrația pentru companii. Toată lumea e de acord asupra acestui punct. Iată de ce este atât de important și propunem să modificăm oarecum această, acest concept. Și ne-am gândit ce este important. Să definim în primul rând procedura simplificată. Dacă dorim să o introducem, în primul rând trebuie să fie bine definită. Acest lucru s-a făcut. În al doilea rând, e important să definim când și în ce condiții se aplică această procedură simplificată. Acest lucru e esențial. Și, în sfârșit, încă un punct. Avem nevoie de o documentare pentru că fabricantul atunci când utilizează această procedură simplificată, el trebuie să fie bine documentat. Deci aș propune să înlocuim acest STD cu documentele adecvate pentru că în felul acesta am evita tot felul de uh, polemici care sunt inutile și iată deci propunerea pe care o fac. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc uh, celor trei vorbitori în această primă ședință noastră. Știu că este târziu, este 4 și 10. Îi avem deja aici pe următorii invitați ai noștri. Aș vrea să vă întreb dacă vreunul dintre raportorii din umbră dorește să intervină. Domnul Maier poate dorește să ia cuvântul. Ja, noch eine ergänzende Frage. Mulțumesc foarte mult. O întrebare suplimentară privind declarația de performanță și derogări. Conform articolului 5, există derogări care pot fi acordate. Să zicem că așa stă situația. Nu cred că se definește foarte bine situația de altfel, dar s-ar putea să apară un conflict cu articolul 4, aliniatul 2, care spune că în ce privește caracteristicile esențiale produsele de construcții trebuie să beneficieze de uh, specificații tehnice armonizate. Deci dacă nu există declarație de performanță și nu poate, nu poate fi deci folosit, furnizată nicio informație, pentru că pur și simplu nu se poate face acest lucru. Deci se pare că există o lacună majoră aici sunt produse speciale, produse care nu sunt fabricate în serie, produse făcute la copandă care ar putea fi vizate aici. Iată una dintre întrebările mele și aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Ce considerați dumneavoastră și toți experții legat de derogările în lumina articolului 37 privind micro-întreprinderile în ce privește caracteristicile de performanță și traducerea în diferite limbi. Ă, trebuie are totul tradus? Să zicem că avem un, o, o firmă mică sau o micro-întreprindere care ă, transmite produsul său unui uh, Uh, unui uh, distribuitor și nu are de unde să știe ce, ce fel de traduceri vor fi făcute în continuare în funcție de piața pe care este pusă produsul în Franța, în Grecia și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Heidi. Mulțumesc, o să fiu foarte succintă pentru că cred că e important ca toată lumea să poată să se exprime. Dar uh, vroiam să spun ceva neapărat și colegul de dinainte mi-a luat vorba din gură este vorba de modul în care definim aceste micro-întreprinderi care pun pe piață produse aparte, cum ar fi acele produse la comandă și care nu sunt făcute în serie. Înțeleg uh, um, care este contextul, dar poate că trebuie să mai intrăm în detaliu. M-a frapat faptul că atunci când ne uităm la uh, etichetare, supravegherea pieței este menționată aici. Este bine uh, Eh, că se face acest lucru, însă știm totuși că prețul este unul foarte important. Supravegherea pieței nu înseamnă numai cum se fixează prețul. Deci să fim atenți la cum folosim cuvintele aici. Deci aici poate să apară o problemă în regulament. De ce apare aici supravegherea pieței? Mulțumesc foarte mult. Doriți să reacționați? Bun. Atunci Aș dori să cer uh, vorbitorilor eventual să reacționeze la ce a spus doamna Rulă, domnul Maier, dacă doriți. Domnul Cooper. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că mm, în ceea ce privește um, producția pescară foarte mică, despre care s-a vorbit uh, mai devreme și derogările care ar putea fi acordate. Cred că depinde, după părerea mea, de uh, unde provine definiția produselor. Marea majoritate a produselor din construcții puse, sunt puse pe piață de fabricanți și deciziile privind folosirea acestora revin utilizatorilor poate ca un, cineva să proiecteze o um, fereastră sau pentru o catedrală și apoi poate produsul să fie pus pe piață și să fie complet deturnat de la uh, intenția originală. Caracteristicile originale ale produsului au fost concepute de proiectant de la bun început. Deci trebuie să vedem cui revine ce răspundere. Mulțumesc foarte mult! Da, aș putea să adaug ceva legat la ce, de cele spuse de domnul Cooper. Dacă sunt un fabricant de uși și am primit o comandă să furnizez o ușă pentru Catedrala Sfântul Paul, o poartă, nu ar trebui să am un marcaj ce e aici, pentru că este într-adevăr ceva făcut la comandă și în exemplul de mai uh, adineori am spus că s-ar putea să fie produse care sunt concepute. Uh, de exemplu, în ce privește fațadele, ca anumite elemente, dar combinația dintre cele mai multe elemente poate să ducă la diferite produse, eh, deci foarte diferite. Acestea nu sunt eh, produse făcute la comandă, ci sunt într-un lanț normal de fabricație. fabricație. Ceva făcut la comand, cum, comandă, cum ar fi ușa unei catedrale, este cu totul altceva. Însă asta ar trebui să apară și în proiectul de regulament. Vă mulțumesc, Comisia. Da, mulțumesc, uh, mulțumesc că au fost întrebări foarte concrete. O să încep cu ultima. Definiția micro-întreprinderilor. Foarte bine. Uh, mi-aduc aminte că Parlamentul dumneavoastră a aprobat un document în acest sens, dar în ultima versiune a regulamentului vom avea o definiție foarte clară. Pot să vă dau asigurări că, de exemplu, e vorba de mai puțin de zece angajați E vorba de cifra de afaceri și de numărul de angajați. 250.000 de euro, nu știu sigur să vă spun, dar avem să știți o definiție extrem de clară când vine vorba de micro-întreprinderi. Nu știu apoi dacă am înțeles foarte clar întrebarea legată de limbi uh, din articolul 37, dar nu despre asta este vorba aici. Dar dacă ne uităm cu multă atenție și citim articolul 37, am putea să înțelegem că acesta poate să fie aplicat numai unor uh, uh, firme, companii care funcționează la nivel local. Pentru că pe lângă statutul lor de micro-întreprinderi, deci mă refer la 37, micro-întreprinderi, deci 37 se referă la 37, domnul Maier, 7, articolul 7, paragraful 4, spune domnul Maier. A, aha, deci aici e vorba de noua, nou cadru juridic. Îmi pare rău de, pentru confuzie. Da, la Consiliu și cu Consiliu am încercat să urmăm uh, cât mai clar acest nou cadru juridic. Și, bineînțeles, putem să regândim lucrurile, suntem gata uh, să o facem, dar trebuie să, ne, să, să, să vedem că, să de, dovedim că îmbunătățim lucrurile și nu invers. În ce privește articolul 2, uh, am înțeles, cred, întrebarea dumneavoastră, dar nu știu dacă împărtășesc viziunea. Sa... Uh, dacă nu declari caracteristica, nu poți să faci marketing. Aceasta ar fi uh, situația în mare. Deci, practic, este un imbold pentru a declara, este un stimulant ca să declari. Cred că așa ar trebui interpretată această prevedere. Mulțumesc foarte mult că ați răspuns la întrebări și acum Trecem la partea a doua din audiere. Suntem deja în întârziere cu 5 minute, dar ne vom totuși menține uh, în uh, calendarul uh, întâlnirii de astăzi. Avem mai mulți vorbitori din partea Asociației pentru Construcțiile din Siderurgie, domnul David Moore. De asemenea, îl avem pe domnul Jan Cumans din Belgia, NV Albitum, și pe domnul Bossen, profesorul dr. inginer Bossenmeier, care a fost în frunta Institutului uh, German uh, pentru uh, Tehnică. Este, deci, inginer în construcții civile. Sunt foarte interesată să aud ce ne va spune, în sfârșit, domnul Michael Roberts, care reprezintă CAN, care este o comisie care se ocupă cu siguranța la locul de muncă și norme standarde, așa că îi dau cuvântul imediat domnului David Moore. Thank you, Chairman. And good afternoon, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to actually... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E o plăcere pentru mine în această dupămasă să vă prezint o serie de aspecte legate de marcajul CE, mai ales uh, cele legate de oțelărie. La începutul prezentării mele aș dori să vă prezint uh, uh, piața de construcție aici în Europa, apoi o să vorbesc despre această industrie de oțelărie în sine, de la producerea de oțel uh, până la fabricare și apoi instalare. Uh, regulamentul cu privire la produsele de construcție acoperă uh, produse foarte numeroase și o mare parte dintre ele sunt fabricate în uh, ramura industrială pe care o reprezint eu. Apoi o să vă vorbesc uh, despre marcajul CE și perspectiva noastră, o perspectivă pozitivă, apoi alte aspecte legate de diferențele uh, față de celelalte produse de construcție. Produsele noastre de construcție sunt foarte mari, sunt foarte voluminoase față de celelalte materiale de construcție. La articolul 5, derogări, Uh, durabilitate și apoi și uh, cum am putea să verificăm aplicarea marcajului CE. Ar trebui ca autoritățile, uh, sau credem că la nivel european există numărul suficient de funcționari pentru a supraveghea felul în care marcajul funcționează. Și apoi câteva aspecte cheie. Industria noastră, industria oțelăriei, este foarte mare. 8% din PIB-ul european provine de la noi, angajează aproximativ 20 de milioane de persoane și 8 milioane de tone uh, duc la produse diferite, de la praguri, la cadre de ușă din oțel, uh, până la uh, materiale de construcție care intervin în case, școli, supermarketuri, spitale, stadioane, uh, clădiri, uh, inclusiv uh, poduri și așa mai departe. Deci o gamă foarte vastă de produse. Oțelul este produs din minereu de fier care este uh, încălzit în uh, furnale, apoi uh, intervine procesul de laminare. Uh, vedeți uh, în uh, acest diapozitiv uh, cum are roz, uh, loc uh, laminarea și apoi uh, fabricarea uh, care, uh, care, deci oțelul este transportat uh, pentru uh, construcțiile la fața locului. Uh, producătorii pun pe piață produsele noastre și contractanții achiziționează aceste produse sau producătorii cumpără, achiziționează produse de oțel pe care le uh, secționează, le uh, remodelează pentru a fabrica aceste construcții foarte sofisticate care sunt folosite în uh, construcții și uh, dacă vă uitați uh, în aceste imagini, uh, imagini vedeți cât de mare, de vast este procesul de fabricare al acestor produse, care în final sunt marcate cu marcajul CE și sunt puse pe piață. Uh, instalăm produse uh, din oțel, uh, de exemplu instalăm bârnele din oțel și în aceste trei fotografii vedeți diverse tipuri de coloane și de bârne din oțel care reprezintă structura unei construcții. Uh, scheletul unei uh, construcții poartă marcajul CE, că e vorba de un pod sau de un, uh, de, de un alt tip de construcție. Aveți aici gama de produse pe care le, produs, le producem, pe care le fabricăm, uh, de la uh, construcții foarte mari, uh, poduri, poduri de oțel, de exemplu, construcții de oțel, uh, depozite de oțel. Dacă o astfel de construcție ar uh, eșua, consecințele ar fi foarte grave, mai ales în ce privește pierderile de vieți umane, dar și uh, în ce privește uh, consecințele economice. Vă rog să treceți la următorul diapozitiv, dacă se... la, înapoi. Uh, produsele de construcție, vă rog. E un uh, link, dacă nu mă înșel acolo. Sau era, ar fi trebuit să fie. Bun, nicio problemă. Aș fi dorit să vă arăt, uh, de fapt în mape, în prezentare, aveți primul Uh, pod de oțel care urmează să poarte marcajul CE în Irlanda. E un uh, pod pivotant care a fost construit în 1911, care a fost, uh, a fost reconstruit și a fost marcat cu marcajul CE în conformitate cu directiva privind, privind utilajele. Următoarea, următorul diapozitiv. Deci, care este perspectiva noastră, punctul nostru de vedere în ce privește marcajul CE? Noi suntem pentru un marcaj CE obligatorie pentru toate, uh, uh, pentru toate construcțiile critice din Uniunea Europeană. Deci ne-am dorit ca acest proces uh, să intervină peste tot în Uniunea Europeană. Considerăm că marcajul CE va duce la îmbunătățirea calității și a profesionalismului în uh, ramura noastră industrială. Produsele din oțel, precum Uh, bârnele și uh, bolțile pe care le producem poartă marcajul CE și apoi uh, podurile din uh, oțel urmează să poarte mai târziu acest uh, marcaj. Noi am investit foarte multe ani de zile în uh, sistemele necesare, în persoanele necesare și în formarea necesară pentru ca acest marcaj să se facă în conformitate cu regulamentul uh, respectiv. Deci noi sprijinim acest marcaj CE. Care sunt diferențele între uh, produsele pe care noi le fabricăm și celelalte produse de construcție? În primul rând, aceste produsele noastre sunt infrastructuri critice. Dacă un pod se prăbușește, uh, pagubele sunt imense, inclusiv în ce privește uh, vieți umane. Sunt imense, sunt construcții gigantice și au o durată de viață foarte lungă ceea ce duce la probleme legate de marcajul CE, mai ales în ce privește controlul marcajului. Noi credem că infrastructurile critice și produsele la comandă nu ar trebui să facă obiectul derogărilor din articolul 5. Sigur că uh, nu podurile de oțel sau um, um, um, cum clădirile de birouri să uh, facă obiectul unei derogări. Deci ar trebui să mai dezbatem aceste derogări de la articolul 5. O întrebare care ar putea să vi se pară ridicolă, unde ar trebui să apară acest marcaj CE? În conformitate cu ramentul se spune că în trei locuri, pe produs, dacă e prea mare unde pui uh, marcajul, pe ambalaj, nu există ambalaj pentru un pod și pe documentele comerciale. Credem că uh, aceste documente sunt documentele pe care uh, contractantul le dă clientului, reprezintă locul cel mai potrivit pentru a pune marcajul, dar trebuie să mai discutăm cât ar trebui ca documentele să fie menținute, salvate. În prima versiune a acestui regulament se sugera să uh, salvăm aceste documente pe durata de viață a produsului s-ar putea ca în anumite cazuri să fie cam mult, pentru că supermarketurile sunt uh, uh proiectate inițial pentru 25 de ani, de exemplu, birourile pentru 60 de ani și podurile pentru 125 de ani. Și e limpede că uh, niciun producător, niciun fabricant nu va trăi 125 de ani. Deci, uh, probabil că producătorul, noi sugerăm, ar trebui să uh, rețină documentația timp de 10 ani, în Marea Britanie ar fi 12 ani, pentru că uh, în, conformitate cu articolul 12 din legea britanică, uh, fabricantul e obligat să mențină documentația timp de 12 ani. Însă lucrurile se complică puțin mai mult acum decât uh, înainte, pentru că documentele ar trebui să, fie, să conțină caracteristice care nu erau necesare pentru punerea pe piață a produsului inițial. În orice caz, nu producătorul trebuie să decide dacă produsul respectiv întrunește toate criteriile. Mai intervine problema durabilității acum. Și e o parte din informațiile pe care ar trebui să le menținem, să le salvăm. Uh, Trebuie ca la sfârșitul uh, perioadei de viață să avem anumite informații pentru a putea recicla acest produs. Deci, uh, sigur că menținerea documentelor ar trebui uh, să vizeze perioada de viață a produsului. Nu știu dacă cineva poate face acest lucru, poate doar uh, uh, proprietarul. În ce privește articolul 5 și derogațiile, eu sunt de acord cu ce a, a, au spus antevorbitorii mei. Produsele noastre sunt produse la comandă, sunt produse unicat și nu ar trebui să facă obiectul derogării. Toate infrastructurile sunt critice și mai ales în ce privește siguranța publică, trebuie să avem un sistem de control al siguranței și o certificare de către părți terțe pentru a ne asigura că aceste produse sunt sigure pentru că sunt folosite în domeniul public. M-am referit înainte la durabilitate. E uh, uh, cerința cu numărul 7 ce ar trebui să uh, declarăm. Deci, în oțelărie, noi considerăm că ar trebui să declarăm energia folosită, produsă pentru, uh, uh, cheltuită pentru a produce un anumit produs, apoi și energia pentru reciclarea produselor din oțel. Orice produs din oțel e susceptibil să fie reciclat în Marea Britanie, 60% din, o, din produsele din oțel sunt uh, reciclate. Unele clădiri sunt uh, pur și simplu uh, uh, dărâmate și apoi uh, reciclate. Au fost mai multe inițiative în Regatul Unit, uh, Target Zero, de exemplu, s-au cheltuit un milion de lire pentru a obține aceste clădiri cu emisii zero. Avem o inițiativă guvernamentală, WellMet 2050, care vizează reutilizarea uh, structurilor din oțel. Refolosirea ne preocupă pentru, în oțelărie. Încercăm să reutilizăm, să refolosim structuri din oțel care au fost fabricate în anii 60, înainte să avem uh, piața unică și regulamentele uh, de rigoare. Avem foarte puține informații în legătură cu dimensiunile, cu proprietățile, cu materialele folosite pentru a uh, proteja aceste construcții din oțel. Cum putem să cum procedăm cu ele, cum uh, marcăm cu marcajul CE toate aceste produse. Avem mai multe opțiuni. Eu cred că putem pune marcajul CE, în, nu putem pune marcajul CE pe secțiunile folosite acum, ci pe secțiunile care uh, sunt folosite pentru noile clădiri. Ele ar putea să fie uh, marcate în conformitate cu regulamentul actual. Uh, penultimul diapozitiv, în ce privește controlul marcajului CE. Pe noi ne preocupă faptul că vor fi fabricanți, vor fi producători care nu vor respecta legea, care vor uh, uh, pune marcajul CE în mod uh, fraudulos pe produsele lor. Noi uh, suntem conv- uh, convinși de faptul că nu avem suficiente resurse pentru a monitoriza acest proces. În uh, Marea Britanie mi-e foarte greu să cred că toate șantierele vor fi inspectate de către funcționari guvernamentali și dacă nu se va face acest lucru vom ajunge la un eșec. Industria noastră este dornică să se instituie un sistem de alertă uh, prin care să putem identifica producătorii care nu respectă legea. Ar fi nevoie însă de un fel de catalog central al uh, uh producătorilor care pun marcajul CE pe produsele lor. Deci, pentru a sintetiza, industria, deci oțelăria, sprijină introducerea obligatorie a marcajului CE pentru uh, infrastructuri critice. Salutăm uh, propunerea uh, fabricanților de a salva documentele timp de zece ani, însă pentru unele produse ar trebui să se salveze documentele mai mult, mai ales niște Proprietățile de sigurante. De siguranță. Am ajuns la sfârșitul prezentării mele. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Vă mulțumesc. Mulțumesc, David, pentru această prezentare. săptămâna trecută am avut o audiere în legătură cu produsele generale și finanțarea și felul în care putem implementa acest lucru. Mergem acum mai departe și trecem la prezentarea făcută de domnul Cumans. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Am să vă vorbesc din partea FIEC, o organizație care există de peste 100 de ani și care reprezintă contractorii care acționează în domeniul construcțiilor și a ingineriei civile în 29 de țări în Europeană și dincolo de aceasta. Reprezentăm 34 de federații diferite. Dacă vedem ce se întâmplă cu contractorii, vorbim despre un număr foarte mare de contractori și un număr foarte mare de companii foarte mici. Și eu sunt responsabil de contracte cu acoperișurile din Belgia. Angajăm în jur de 100 de mii de persoane și avem o cifră de de 12 milioane de euro. Deci puteți vedea că avem 7,5 milioane de companii mici în Europa și nu consider compania mea ca fiind una foarte mare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avem 5 milioane de uh, angajați uh, liberi profesioniști, 2 milioane și jumătate în companii foarte mici, cu două sau trei persoane probabil, care sunt responsabili de primirea acestor bunuri în domeniul construcțiilor. Și ajungem la peste 10-12 milioane de persoane care se ocupă de bunuri în domeniul uh, construcțiilor, de recepția acestor bunuri. Și vorbim aici de produse pentru construcția clădirilor, iar nivelul de educație a acestor persoane este similar al celor care se duc la supermarket să cumpere brânză sau altceva de care au nevoie. E important să ținem cont de acest lucru când avem această dezbatere. Avem două puncte importante. În primul rând, o clarificare a câmpului de aplicare a regulamentului. Vorbim despre produse și uh, producători și nu despre contractanți. Iar un al doilea lucru este important ca acestea să, aceștia să aibă informație de încredere și detaliată asupra produselor. Dacă primim o, un produs, trebuie să vedem la prima vedere ce este acel produs și să vedem de asemenea marcajul CE. Nu avem nevoie de o clarație în detaliu asupra acestui produs. Contractorii și cei care utilizează acele produse trebuie să identifice imediat informațiile fără niciun fel de ambiguitate. Contractorii nu trebuie să trebuiască să treacă, de exemplu, la informații de pe o pagină web pentru a se informa. Iar dacă produsele ajung la ei cu informație insuficientă, atunci riscul de a apărea erori este și mai mare și există riscul ca acel produs să nu fie instalat așa cum trebuie. Din punctul de vedere al marcajului CE, există mai multe indicații aici. Puteți vedea uh, ce se întâmplă cu cauciucurile. Și să vedeți dacă marcajul CE este corect sau nu. Și dacă comparăm acest lucru cu informația pentru consumatori. Avem, de exemplu, informația pentru iaurturi. Dacă avem nevoie de această informație pe pagini web, aceasta va fi greu de găsit. Și vedem aici că susținem propunerea regulamentul, regulamentul Consiliului la articolul 9, în care se arată că avem nevoie de un regim care să asigure transparența pentru utilizator atunci când confruntați cu produse de construcție care ajung pe site-ul lor. E nevoie de informație suficientă. Clarificarea câmpului de aplicare al regulamentului. Vorbim practic aici despre articolul 5 din nou. Documentul vorbește despre producători, despre produse care sunt plasate pe piață. Dacă citim articolul 5, vedem că există câteva derogări și, în special, la punctul 1 se vorbește despre derogări pentru fabricanți care instalează bunuri. Un fabricant care instalează bunuri într-un uh, proiect, într pe un șantier, devine practic contractor. Și dacă acest lucru se întâmplă, atunci acele produse care sunt prefabricate și sunt utilizate pe șantier, contractorul practic își face treaba. În momentul în care vinde acele produse unui alt, unei alte persoane sau unui alt uh, intermediar care face instalarea produselor, atunci el este fabricant și nu mai este contractor. Deci trebuie să facă această diferență între contractor și fabricant sau producător. Cel care produce, dar nu le instalează pe șantier, este doar producător. Iată de ce acea derogare de la articolul uh, 5 la primul punct ar putea fi eliminată tot pentru că vorbește acolo despre contractori practic și nu despre producători. În ceea ce privește punctul B de la același articol, se vorbește despre anumite caracteristici ale produsului. Și aceasta este o activitate a producătorului. Dacă revin la exemplul dat de mine, eu folosesc, de exemplu, niște produse pentru eliminarea apei care conțin zinc și care ar trebui să aibă marcajul CE. Dacă transform aceste produse și le transform în altceva, atunci acestea n-ar trebui să fie marcate CE pentru că eu nu produc ceva nou, ci doar instalez zincul în produsele din clădirile mele. Deci dacă fac adaptări ale acestui produs, atunci am o activitate de contractor și nu am nevoie de o derogare a articolului 5b. Deci și la aceasta putem renunța pentru că se referă la contractor, la activitatea contractorului și nu la cea a producătorului. Și aici nu sunt de acord cu antevorbitorul meu. Dacă produci un un pod, nu ai nevoie de un marcaj ce, indiferent unde îl produci la fața locului sau într-o altă parte, nu, e, nu există nicio diferență. Diferența se face doar în funcție de dacă se aplică pentru un producător sau pentru un contractor. Iată, ajungem la concluzii. Cerem deci să existe o claritate în ceea ce privește câmpul de aplicare, pentru că contractorii nu sunt producători, ei doar asamblează la fața locului pe șantier și n-ar trebui să fie obligați să marcheze cu marcajul CE iar regulamentul nu ar trebui să reducă informația care se oferă în legătură cu produsul. La ora actuală, ceea ce avem, dorim să menținem în continuare. Mulțumesc pentru atenție și dacă doriți mai multe informații, le puteți găsi pe site-ul nostru trecut aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru faptul că ați respectat timpul. Am să dau cuvântul imediat domnului Bosenmaier. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, o să modific uh, cele pe care să vi le spun pentru că nu vreau să repet uh, cele deja spuse de antevorbitorii mei. Există o serie de elemente critice pe care doream să le abordez, însă cum deja ați auzit aceste lucruri, nu o să mă repet și am pus la dispoziția dumneavoastră versiunea completă în limba engleză a textului meu. Dacă doriți, puteți să consultați. Doamnă președinte, a spus ceva care ne-a făcut mare plăcere. Ați spus că sunteți fascinată de eurocoduri. Îmi face mare, mare plăcere să aud acest lucru și o să încep intervenția mea spunând că uh, una dintre problemele esențiale despre care am discutat uh, deseori se referă la regulile de aplicare, regulile matematice de care se aplică în domeniul construcției. Aici nu putem să le uh, armonizăm și cred că ne pripim dacă dorim să începem prin a armoniza aceste norme din domeniul construcțiilor în acest sens. Cred că aici ne-am mizbi de aceeași, aceeași problemă dacă nu începem cu problema calculelor matematice. În uh, TC350 avem deja o serie de reguli privind durabilitatea, sustenabilitatea, absolut esențiale uh, pentru mediu. Eu nu sunt uh, un fan al armonizării cu orice preț, dar e nevoie de o armonizare. Totuși, aici, în acest moment, armonizarea ține de competența statelor membre. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, nu putem să avem o declarație completă a produsului, nu știm care sunt caracteristicile produsului, dacă nu avem și parametrii. Dacă nu știm că avem parametrii diferiți, dacă parametrii aceștia nu sunt bine aleși. Așa că, pe termen lung, uh, dacă am înțeles bine, uh, îmi doresc, deci, ca pe termen lung ca acest regulament să, de fapt, pe, pe termen lung, să nu prevadă decât lucruri legate de mm, termenul mediu, așa, zicem, uh, un ciclu de viață normal și nu mai mult de atât. Și sper ca statele membre să poată, la rândul lor, apoi să uh, facă ca aceste prevederi să devină pertinente, relevante pentru ele și să poată să fie într-adevăr aplicate. Am lucrat mulți ani de zile în domeniul uh, standardizării, omologării și fără să repet ce a spus domnul Cooper, aș dori să spun că aceste agremente tehnice uh, europene sunt absolut indispensabile în Europa de astăzi, nu numai în contextul globalizării. Uh, e vorba până la urmă de calitate, calitate, calitate înainte de toate. Este ceea ce ne caracterizează față de concurenții noștri internaționali. Iată ce aș dori să fie subliniat și promovat. Și aș spune că avem nevoie de grupuri de experți, grupuri, subliniez, la nivelul european, domnul Cooper a spus-o uh, pentru ca să facem aceste evaluări tehnice europene care ar duce apoi la eh, omologări tehnice, agramente tehnice. Există, bineînțeles, anumite pro probleme aparte în cadrul anumitor procese de eh, autorizație. S-a vorbit despre finanțări, s-a vorbit despre caracterul neutru Eh, finanțarea, de exemplu, trebuie să fie eh, făcută în parte și numai în parte din bani europeni, tocmai pentru a garanta independența. În, eh, Germania, în Institutul de Profil pentru Tehnica batiment, pardon, Construcțiilor, avem experiență de autofinanțare. Poziția Consiliului s-a îmbunătățit. Mi-a fost teamă la început că nu va mai avea o a doua șansă de a lucra pe acest subiect și uh, sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Bedotti. Cenul se ocupă de produse extrem de novatoare. Acolo uh, se pot elabora anumite norme, dar normele se pot elabora tocmai pentru produsele care au fost deja testate, introduse pe piață de ceva vreme și nu, tocmai nu la produsele extrem de noi. Este important să avem această procedură de autorizație pentru noile produse și numai astfel vom putea să garantăm siguranța și securitatea clădirilor. Domnul Leos, dacă am înțeles eu bine, a vorbit despre acel STD, documentația tehnică specifică. Ne-a spus că e vorba de documente tehnice foarte complexe, foarte greu de înțeles. Dar având de vedere că e vorba aici de norme de simplificare, nu știu dacă avem nevoie tocmai de asta. Nu înseamnă că uh, Uh, ar fi un uh, răspuns, un, răspunsul unic și în fiecare caz ar fi STD-ul. Uh, nu știu dacă e vorba de vârsta mea care mă face să spun ce spun, dar v-aș spune, totuși v-aș da un sfat. Faptul de a acționa revine până la urmă fiecăruia. Fiecare trebuie să-și asume răspunderea. Pregătisem și alte observații care se refereau uh, la conținutul declarațiilor de performanță, între altele, trei elemente precise. În primul rând, articolul 6, pentru a evita uh, totuși repetițiile, vreau totuși să spun că e vorba de caracterul exhaustiv a declarațiilor de produs dacă am înțeles bine ce s-a spus mai înainte, foarte uh, adesea declarațiile de performanță nu sunt complete și să zicem că am 10 caracteristici de produs și nu un, decât una singură în declarație. Asta mă costă cel mai puțin. Nu cumva oare e distorsionată concurența? Dacă ne gândim, de exemplu, la grosimea unui element, nu e greu de măsurat. Foarte bine. Și deci punem aici, ca indicator de performanță, acest unic element și atâta tot. Cred că riscurile în domeniul siguranței securității trebuie cu precădere luate în uh, considerare. Apoi, caracterul omogen al pieței. E vorba aici de proiectanți, de contractori, de șefi de șantiere, de furnizori. Cum o să poată ei să judece când vine vorba de siguranța unui produs, uh, mărimea, grosimea, culoarea, nu o să le spună nimic. Ce dorim noi să apară și ce posibilități am eu, dacă nu-mi place, nu consider că un produs este sigur, să pot să-l trimit înapoi dacă am înțeles eu bine, Comisia, încă nu avem astfel de căi uh, și poate că mă greșesc eu și Comisia mă va contrazice. Um, în ceea ce privește adaptările care ar putea să fie făcute la nivelul statelor membre pe marginea acestui, uh, acestei um, act legislativ. Nu cred că uh, numai germanii sunt interesați de, de, de a adapta cumva textul uh, Cred că și alții sunt interesați de acest lucru. Din păcate, regulile de aplicare, tot ce înseamnă calculele, nu avem nimic armonizat aici. Și deci dacă eu declar o anumită valoare în uh, certificat sau ca certificat, trebuie să stabilesc o corelație, de exemplu, cu normele în vigoare în Germania, pentru că sunt german. Și această corelație nu este ușor de stabilit. Îmi trebuie o listă, da, 400 de, 400 de specificații tehnice pentru a face o corelație între decla- valoarea declarată și cea măsurată aplicând normele naționale de calcul. Nu știu cum se va întâmpla în practică, mi se pare chiar imposibil și spun asta pentru că în Germania am avut deja multe dificultăți și recunosc că am avut uh, directive și norme foarte stricte în uh, domeniul construcțiilor și asta a condus la multe probleme. Și cu siguranță cu asta s-au confruntat și celelalte state membre. Controlul pieței acum. Dacă un produs nu are o declarație de performanță corectă, nu putem să avem controlul pieței autoritățile de supraveghere, control al pieței ne vor spune că trebuie să apară cinci caracteristici din nouă. Adică cinci din nouă nu au apărut. E bine, iată, toată aceasta ne duce la apariția unei birocrații enorme și a unor costuri insuportabile pentru furnizori, pentru clienți și așa mai departe, pentru fabricanți. Deci trebuie neapărat să modificăm aici articolul 6. Articolul 6, 3, punctul E. Aici ar trebui să putem să calculăm anumite caracteristici. De exemplu, importanța anumitor elemente. Ați vorbit despre structuri metalice mai devreme. Bine, asta se poate calcula, firește. Nu am nevoie neapărat să pun structura metalică să o trec printr-o mașină care să îmi spună dacă e rezistentă sau nu, sau problema izola, izolării termice pentru cadrele ferestrelor. Acest lucru e destul de simplu. Acum, articolul 6.3f, acele reguli NPD, No Performance Determined. Există caracteristici, uh, indicatori de performanță care sunt uh, prevăzuți, dar nicio caracteristică și nicio performanță nu pot să scape sau să iasă în afara regulilor și nu putem să avem o declarație goală. Ce înseamnă asta? Să avem o declarație, obligativitatea declarației, dar ea să nu conțină nimic? Apoi, ultima observație în ceea ce privește simplificarea. Știu că din punct de vedere politic este un subiect foarte delicat și aș dori să propunem ca articolele, să propun că articolele 37 și 38 să fie pur și simplu eliminate. Nimeni nu protestează, nimeni nu se revoltă. Foarte bine. Atunci consider că o să mai avem ocazia să mai discutăm și și articolul 5 în întregime ar trebui să ne fie călăuză. Dar am auzit aici și propuneri totuși de a modifica și articolul 5, că nici aici lucrurile nu sunt foarte clare în ceea ce privește definițiile. Deci, Procedura de la 35 și 38 prevede niște proceduri, asta dintr-o bună intenție, de uh, proceduri de simplificare pentru a nu pune sarcini suplimentare pe umerii întreprinderilor. Foarte bine, foarte bine, dar procedurile detaliate în aceste articole sunt pur și simplu incompatibile cu ce se prevede în articolele de la 3 la 6. Este vorba de incompatibilitate. Uh, definițiile în acest context sunt pur și simplu absurde sau cel puțin incomplete. Ele trebuie modificate, corectate. Și mă teamă să nu apară distorsiuni majore pe piață. Apoi să nu uităm nici micro-întreprinderile. La articolul 37, acolo uh, e vorba de 4% din 4% din furnizori, ceilalți furnizori. Cum putem să înțelegem aceste excepții de la sistem? Mulțumesc foarte mult! Michael Roberts, from Cannes. Mulțumesc, în fine, dar nu în ultimul rând, Michael Robert din partea Cannes. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor, stimați deputați uh, ai Comisiei IMCO. Mă numesc Michael Robert Vorbesc uh, în numele Comisiei pentru uh, Sănătatea și uh, Siguranța la locul de muncă uh, din uh, Germania. Mă bucur de faptul că mi-acordați uh, această ocazie de a prezenta punctul nostru de vedere aici la Comisia dumneavoastră. O observație în legătură cu CAN, e o organizație tripartită din Germania care reunește reprezentanți ai angajatorilor, ai angajaților și ai autorităților de stat și în urma dezbaterilor am ajuns la CAN la o opinie comună uh, în legătură cu grupurile pe care le-am menționat înainte și care uh, prezintă punctul de vedere german, să spunem, în ce privește standardizarea. Siguranța produselor pentru produsele de construcție în mișcare, e în mișcare nu numai uh, de când s-a început uh, uh discuția despre acest regulament, uh, ci cu mult înainte, pentru că uh, fiecare dintre noi am avut uh, anumite produse care nu respectau normele, de, mai ales normele de siguranță. Dacă ne uităm la produsele de construcție, după cum vedeți pe acest diapozitiv, avem uh, o gamă foarte variată și foarte vastă de produse, uh, produse uh, prefabricate, cărămizi, materiale de izolație, um, tuburi, um, de, de asemenea faianță, gresie, tot felul de utilaje de construcție și echipament la înaltă presiune. Um, după cum le puteți vedea în fotografii. Toate acestea sunt produse de construcție. Când vorbim de produse de construcție, e vorba totuși de un sector foarte important al producției industriale și noi considerăm că acest sector are dreptul, pe drept, cuvântul, să, pe drept cuvânt să fie reglementat în mod sănătos, în mod cuprinzător și în mod coerent. Și deci ar trebui să avem și uh, aspecte privind siguranța produselor care până acum nu au făcut uh, obiectul directivei care este în vigoare acum și care uh, nu figurează în mare parte nici în uh, Uh, documentul Consiliului. Pe de altă parte, ce nu ar trebui să fie reglementat e vorba de aspectele legate de siguranță și, deci, siguranța și securitatea lucrătorilor la locul de muncă. Menționez acest aspect pentru că foarte adesea ajungem la confuzii, pentru că uh, oamenii au tendința să creadă că acest regulament ar trebui să reglementeze absolut tot ce se întâmplă pe șantiere și să armonizeze situațiile uh, de pe șantiere. Nu, e vorba de un regulament care e vorba de un aspect care ține de uh, competența legislațiilor naționale și nu are ce căuta în acest regulament privind produsele de construcție. Însă, în sfera de aplicare a acestui regulament ar trebui să fie uh, caracteristicile produselor, proprietățile produselor, inclusiv cele legate de siguranță și de fapt, e regulamentul, e singurul loc unde putem reglementa toate aceste aspecte. Deci trebuie să reglementăm aici, în acest text legislativ și în alte, nu în alte documente care de altfel nici nu există. Dacă ne uităm mai atent la uh, proiectarea și fabricarea produselor, ne dăm seama că au caracteristici foarte diferite de-a lungul ciclului de viață. Un produs poate fi foarte diferit în funcție de faza sau de stadiul de proiectare sau de uh, uh, fabricare. Faza de transportare, de asamblare, de folosire, când uh, construcția este finalizată și când produsul a fost incorporat în, acest, uh, în această construcție și apoi faza de întreținere și faza de dezmembrare. Deci toate aceste etape trebuie prevăzute când vorbim vorbim despre siguranța uh, produselor de construcție. Poziția Consiliului în ce privește uh, regulamentul privind produse de construcție se referă, din păcate, doar la igiena și sănătatea persoanelor care ocupă și a, vecină, a vecinilor în faza de utilizare uh, siguranța produselor care afectează siguranța și sănătatea lucrătorilor în toate fazele de, de producție nu este luată în considerare suficient în poziția Consiliului. Dacă ne uităm la datele statistice și dacă ne bazăm și pe experiența pe care am dobândit-o din acest proces de construcție, ne dăm seama că numărul cel mai mare de accidente care sunt legate de siguranța produselor nu intervin în uh, faza de utilizare a clădirilor respective, ci în celelalte faze la care m-am referit înainte. Deci dacă nu reglementăm și aceste etape din proces, vom avea lacune în uh, regulamentul nostru. Fără niciun fel de îndoială, cred că toată lumea e de acord că produsele sigure sunt uh, singurul mod de a reduce accidentele la, uh, pe șantiere și accidentele care intervin în sectorul construcțiilor și trebuie să recunoaștem că acest sector e, din păcate, unul dintre sectoarele în care uh, rata de accidente este cea mai mare. De exemplu, din datele statistice existente în Germania, știm că rata de accidente e de trei ori mai mare uh, față de celelalte sectoare. Sigur că aceste accidente nu se datorează doar produselor de construcție nesigure. Doar o parte din accidente au loc datorită uh, produselor uh, uh, care sunt deficiente. Însă cred că ar fi foarte limpede că dacă dorim să schimbăm situația, o posibilitate și un răspuns ar fi și Uh, să ne asigurăm că produsele noastre sunt mai sigure și deci ar trebui ca în regulament să ne gândim și la siguranța produselor de construcție, așa cum am spus, în toate etapele ciclului de viață. În următorul uh, diapozitiv aveți câteva exemple în le, noi considerăm că aceste produse ar trebui să fie uh, analizate înainte de faza de utilizare. Și aici avem uh, un exemplu de produs prefabricat care este transportat. Deci producătorul trebuie să uh, uh aibă grijă de acest produs, însă când îl manipulează, în faza de manipulare ar trebui să avem câteva specificații tehnice legate de siguranța produsului în cealaltă poză aveți o uh, boală care survine datorită uh, cantității prea mare de crom din ciment. Uh, cantitatea de crom a scăzut și între timp, deci uh, rata, incidența bolii respective a uh, scăzut foarte mult, deci problema a fost soluționată. Încă o dată, e vorba de o proprietate legată de produsul în sine și această proprietate poate fi reglementată și poate fi abordată la nivelul produsului. Avem un alt exemplu aici în legătură cu siguranța abordată în timpul fazei de utilizare și în faza de întreținere. Aici, de exemplu, avem un acoperiș Uh, elementele erau considerate uh, nesigure în faza de întreținere pentru că uh, ele s-au desprins, au căzut și o persoană a murit în faza de întreținere. Deci, dacă produsul nu a fost bine proiectat, dacă aceste elemente de plafon nu au fost suficient de groase, persoana a murit. Din păcate, persoana nu a avut aceste informații la dispoziție, el considera că acoperișul este sigur și, din păcate, și-a pierdut viața. Deci, încă o dată, dacă fabricantul e ajutat, are anumite norme uh, în ce privește siguranța produsului său, uh, sigur că rezultatele ar fi mult mai bune. Avem aici câteva uh, fotografii legate de asbest. Folosirea, chiar după ce clădirea a fost folosită și trebuie demolată, încă mai există preocupări legate de siguranța produselor Uh, care pot fi foarte, foarte grave. Aici e, bineînțeles, uh, vorba de folosirea azbestului în clădiri. Deci, ce am putea să facem? În primul rând, considerăm că avem un vid juridic în uh, regulamentul privind produsele de construcție care ar trebui să fie corectat. Din motive formale, bineînțeles, însă și din un alt motiv uh, în conformitate cu articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nivelul de siguranță uh, și de sănătate ar trebui să fie garantate. Deci uh, această cerință nu este respectată de regulamentul uh, sau de forma actuală a regulamentului Consiliului. Trebuie să facem ceva pentru a corecta acest vid juridic. Dacă vom reuși să amendăm acest document, așa cum a procedat Parlamentul până acum, atunci cerințele de siguranță pentru produse nu înseamnă automat că direct vom ajunge la cerințe pentru toate produsele de construcție care să fie mai stricte. Nu, e o condiție sine qua non. Ia un fel de, e un fel de bilet de intrare pentru Uh, uh, intrarea în faza următoare a procesului de standardizare. Toată lumea știe cum funcționează această uh, fază. Există un comitet de standardizare cu câteva mii de funcționari care încearcă să reprezinte interesele tuturor factorilor implicați. Sigur că factorilor implicați, sigur că cei mai reprezentați sunt fabricanții și acest comitet de standardizare încearcă să țină cont de toate preocupările, de toate punctele de vedere și să ajungă ajungă la o poziție comună, deci să dezbat, dezbată toate aceste aspecte și acest comitet pentru standardizare va lua o decizie, va ajunge la opinie comună. Uh, dacă argumentul e considerat ca un argument bun, uh, atunci e reținut. Și dacă argumentul nu stă în picioare, atunci nu va fi reținut. Doar cu uh, acordul producătorilor se trece la faza următoare și deci uh, acest uh, argument are o șansă să fie inclus în specificațiile tehnice. Și apoi, doar apoi, uh, e preluat de către fabricați de către producători. În fine, noi considerăm că specificații mai clare în ce privește siguranța produselor va, va duce la o mai bună competiție, mai, o competiție mai corectă în Uniunea Europeană. Mă gândesc la, mai ales la situația IMM-urilor la un producător care uh, alocă timp și bani uh, în uh, siguranța produselor, investește în produse sigure, uh, dar din păcate nu recuperează aceste investiții de pe piață pentru că își pierde un avantaj competitiv, produsele sale sunt mai scumpe. Deci el într-un fel uh, pedepsit pentru că încearcă să facă produse mai bune și până la urmă nu va mai proceda la fel. Acest mecanism sigur că este contraproductiv și nu poate fi acceptat. Uh, în contextul unui regulament de calitate. Deci dacă ne dorim să avem condiții corecte pentru toată lumea, cu specificații clare, aceleași pentru toată lumea, trebuie să ne protejăm și uh, piața noastră europeană de importurile din afara granițelor Uniunii Europene de produse care sunt mai puțin sigure sau ai căror fabricanți își fac, își fac mai puține griji în legătură cu siguranța. Unde ne aflăm acum? siguranța produselor pentru toate fazele privind uh, ciclul de viață figurează în poziția Parlamentului European adoptată în uh, aprilie 2009 și e inclusă și în proiectul de recomandare pentru a doua lectură pentru poziția Consiliului. Din păcate, însă, nu este inclusă în poziția Consiliului Uh, pe care o discutăm astăzi și din aceste motive solicităm cu insistență poziției IMCO să-și mențină poziția pe care a adoptat-o pe această temă și deci să includă sigura, deci uh, cerințele privind siguranța produselor în regulamentul privind produsele de construcții. Pentru că astfel am putea ca uh, regulamentul să fie îmbunătățit și să fie aliniat cu alte directive, directiva privind uh, comercializarea produselor, Uh, deci uh, poziția Consiliului e în urmă față de alte directive, ceea ce sigur că nu e satisfăcător și în fine, dar nu în ultimul rând, și pentru siguranța lucrătorilor care manipulează toate aceste produse și care timp de ani în conformitate cu uh, vechile directive, au fost expus la, uh, la astfel de riscuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Am dorit să mulțumi, aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările extrem de interesante și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului președinției belgiene. Iată, vă dăm ocazia să spuneți câteva cuvinte pe această temă. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările făcute cu excepția poate a celui din urmă, însă cred că cu excepția acesteia, majoritatea celorlalți susțin în principiu proiectul Consiliului introducând în plus câteva sugestii sau comentarii de adaptare. Aș vrea să încep cu comentariile făcute de ultimul vorbitor. Aspectele de sănătate, de siguranță și de igienă, așa cum ați spus, sunt foarte importante, însă, spre deosebire de ce ați spus dumneavoastră, Consiliul ține cont tocmai de aceste lucruri și Consiliul știe că statele membre au printre obligațiile lor aceea de a asigura prin subsidiaritate toate aceste aspecte referitoare la igienă și siguranță. Și nu într-un document care se referă la comercializarea produselor trebuie să introducem și să rezolvăm aceste aspecte care sunt foarte complexe și probabil mult mai complexe chiar decât ceea ce ați menționat dumneavoastră. Bineînțeles, există o diferență între un produs și uh, fabricarea acestuia, dar pentru un produs ceea ce este important este felul în care el este uh, instalat, utilizat și aceasta depinde de subsidiaritate, deci de statele membre care definesc regulile. De aceea, nu în acest cadru trebuie să reglementăm aceste aspecte și nu vreau acum să merg mai departe uh, Uh, nu vreau să mai extind atât cât v-ați extins dumneavoastră, doar să vă spun că noi ținem cont de acest lucru, am prevăzut acest aspect, dar considerăm că statele membre iau măsuri într-un alt cadru. Aș vrea să revin acum la intervențiile referitoare la derogări, pentru că mai mulți vorbitori au făcut referință la acest punct și aș vrea totuși să ne susținem punctul de vedere. Am prevăzut aceste derogări și în special pentru un aspect. Derogările de la articolul 5 nu trebuie citite singure, fără context, și aici vreau să mă adresez în special reprezentantului FIEC, noi avem niște definiții, definiția de fabricant, care se este făcută la articolul 2, articolul, uh, definiția referitoare la punerea, plasarea pe piață și serviciul nostru juridic ne-a spus că atunci când un fabricant sau un antreprenor realizează, de exemplu, o, o bârnă sau altceva pe șantier, atunci serviciul juridic consideră că există un transfer de proprietate și dintr-o dată o plasare pe piață. Deci putem considera că contractorul este supus unor obligații care vin din partea producătorului. Iată de ce ne-am gândit la aceste derogări de la articolul 5a. Și nu vreau acum să mă pronunț aici pentru că aceasta aparține unei alte dezbatere asupra uh, nevoii de derogări pentru sistemul 1 plus și 2 plus este un alt lucru, dar principiul în sine de a avea o derogare așa cum este la 5A sau 5B considerăm, ținând cont de explicațiile pe care le-am primit în legătură cu plasarea pe piață, că aceste derogări sunt necesare pentru că ne-am putea găsi în fața unor probleme juridice în ceea ce privește transferul de proprietate care ar apărea în astfel de cazuri. Deci e nevoie de o referință directă la această plasare pe piață. Însă, în momentul în care produsele sunt făcute pentru un anume șantier și nu e nevoie să se deplaseze de acolo, așa cum ați spus și dumneavoastră, dacă vorbim de exemplu de un pod, podul este făcut pentru o utilizare precisă și e foarte rar ca podul să fie deplasat, de exemplu, dintr-o parte în alta. Deci, poate în acest caz, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, poate nu e nevoie de un marcaj CE pentru astfel de produse genul unui pod. Iată, aceste puncte vroiam să le precizez și să vă specific poziția noastră. Există un alt punct la care avem o părere diferită de cea a Comisiei, și anume cea referitoare la micro-întreprinderi. Ce se întâmplă cu articolul 37 despre care s-a vorbit aici? Cred că la ora actuală aveți în mâinile dumneavoastră un proiect din partea Consiliului în care există o abordare generală pentru micro-întreprinderi în care se oferă acestora anumite soluții, o gamă de soluții destul de vastă pentru a le putea facilita viața. Nu știu dacă ar trebui să precizăm mai bine sau să specificăm în cadrul articolului 36 un alt termen, și anume STD-ul care a fost prevăzut inițial pentru articolul 37. Este o reflexie pe care o fac aici, nu știu dacă e nevoie să revenim asupra ei. Oricum, soluția pe care ați propus-o dumneavoastră prin amendamente, și anume ca articolul 37 să fie reluat în raportul pe care trebuie să-l facă comisia, poate este o soluție de mijloc și poate Consiliul ar putea fi de acord cu aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumesc Consiliului. Văd că mai avem câțiva colegi care doresc să intervină. Domnul Maier. Es gibt noch eine Reihe von Fragen, <clears throat> aber jetzt... Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, sau sunt mai multe întrebări pe care aș vrea să le pun în prezența experților și am să mă refer doar la una dintre ele și anume referitoare la articolul 6.3 litera E. Acolo lucrurile nu sunt exprimate foarte clar, dar se spune că, ținând cont de dispozițiile din locul în care fabricantul dorește să comercializeze produsul de construcție, vreau să întreb exact ce înseamnă acest lucru. Fabricantul, de exemplu, produce la Bruxelles și vinde după aceea angro tot la Bruxelles, iar după aceea acest produs este comercializat uh, în detai uh, tot în Bruxelles. Deci, performanța unui produs de construcție, cum trebuie să fie declarată? Trebuie să se țină cont doar de locul unde este comercializat produsul Dacă după aceea produsul, de exemplu, este instalat într-un alt loc, în Germania, în Grecia sau în alte parte, ar trebui să țină cont și de acest lucru, nu? Pentru că vorbim aici de produse care este comercializat pe piața unică și noi dorim tocmai ca libera circulație a bunurilor să fie o adevărată realitate. Avem nevoie deci de prevederi care să țină cont de existența acestei piețe unice și să nu impună niște prevederi referitoare la locul de comercializare. Deci să, să existe prevederi specifice pentru fiecare țară în parte, de exemplu pentru Grecia sau pentru Spania sau Germania. Deci acest uh, articol 6.3 uh, linea, uh, alineatul E cred că ar trebui să fie eliminat dacă dorim să avem într-adevăr o piață internă. Arvoisa puheenjohtaja. Ollaan puhuttu tuoteturvallisuudesta. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc în primul rând experților pentru intervențiile lor. E important să vorbim aici de siguranța produselor de construcții și mă bucur că s-a menționat de asemenea problema igienei și a sănătății la locul de muncă, că am vorbit despre substanțe periculoase, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă cu problema asbestului și nu putem evita acest lucru, de ce nu ne dorim ca pe viitor aceasta să se repete și trebuie să ținem cont și de lupta împotriva schimbării climatice. Și aș vrea să vă explic, mă explic mai bine la ce mă gândesc aici. Știm foarte bine care este rolul emisiilor de dioxid de carbon care modifică clima și la anexa 1 se vorbește despre emisiile de gaze cu efect de seră. Însă cred că ceea ce se spune aici nu este suficient. La articolul 6 poate că ar trebui să adăugăm un concept esențial pentru caracteristicile produselor, și anume amprenta de carbon. Aceasta ne-ar permite să determinăm amprenta de carbon pentru ciclul de viață al unei clădiri. Mulțumesc foarte mult! Cred că aceștia sunt colegii care doreau să intervină. În calitate de președinte și de raportor, aș vrea și eu să pun două întrebări. Una adresată domnului Cumans, care vorbea despre contractori. Vreau să vă întreb unde este responsabilitatea, pentru că am învățat ceva în lumea construcțiilor în ultimul timp. Întotdeauna se pune problema unde este responsabilitatea, cine e responsabil de deci ce, un lucru pe care aș dori să-l clarificați. O a doua întrebare și aici mă refer la ce a spus domnul Cubers în legătură cu inovarea la început și niște exemple concrete în acest sens, pentru că pentru mulți din domeniul construcțiilor, tocmai aceste exemple foarte concrete sunt foarte utile pentru noi. De multe ori credem că vorbim despre același lucru, de fapt vorbim despre lucruri diferite. De deci, aceea și limbajul pe care îl folosim este important. Deci, iată, prima întrebare cu responsabilitatea și a doua în legătură cu inovarea. <laughs> Așa că vă dau cuvântul, dau cuvântul experților. Um, în ceea ce privește responsabilitatea, în general, contractorul este cel responsabil doar dacă nu poate dovedi că a fost o problemă cu produsul. Iar experiența ne arată că e aproape imposibil să dovedești că produsul are o problemă dacă fabricantul nu dorește să susțină contractorul. Contractorul în general este o companie mică, iar fabricantul este în general o companie mult mai mare și este foarte greu să dovedești că produsele sunt cele care au cauzat acea problemă. Deci, responsabilitatea, în primul rând, este a contractorului. Iată de ce este foarte important ca acesta să aibă acces uh, ușor la informația referitoare la produs. Dacă e client timp de mulți ani, atunci producătorul îl va susține. Însă dacă este vorba de un client uh, ocazional, atunci acesta nu îl va susține. Și acesta va încerca să scape de orice responsabilitate legală. Inovația, putem să discutăm zi și noapte despre acest subiect, dar se pare, dar cum se întâmplă, am la mine un astfel de produs uh, inovant și l-am adus pentru că cred că ilustrarea cu exemple este foarte bună, bine nime, binevenită. Este vorba de uh, un obiect care se folosește pentru construcția de ziduri. Știu că în Regatul Unit se folosește ca tehnică de construcții, în alte țări nu. Nu. Nu este deci numai un produs numai englezesc eh, sau Regatul Unit, dar este interesant pentru că se referă și la acea amprentă carbonică. E făcut din plastic și nu din oțel și deci are o conductivitate termică mult mai scăzută. E vorba de acele eh, bare care leagă un zid, o parte a zidului de cealaltă. E interesant acest subiect pentru că atunci când a trebuit să-l omologăm, a trebuit să ne uităm la caracteristici care nu ne interesau când era vorba de oțel. E vorba de caracteristici specifice plasticului. Este eh, interesant de văzut cum se explică toate aceste lucruri utilizatorului. Și acest, acest lucru este crucial în uh, uh, modul în care acest produs este acceptat sau nu. Cum poți să accepti anumite, sau cum poți ca utilizator să înțelegi anumite lucruri când nu ești specialist? Când vine vorba, de exemplu, de anumite caracteristici ale plasticului. Iată de ce în prezentarea mea spuneam că trebuie să ne gândim la aceste uh, organism de uh, agremente tehnice, uh, modul în care poate să o facă în mod uh, flexibil, în mod eficient, în care poate să dialogueze cu toate părțile interesante, interesate. Pardon. Deci, un, o uh, modalitate simplă și eficientă. Doamna președinte, uh, domnul Bossa mai vorbea despre Eurocod. Ce credeți? Da, pot să comentez într-o anumită măsură, sunt de acord cu ce a spus domnul Bosenmaier. Proprietățile produselor care sunt considerate părți dintr-o construcție, mai ales pentru produse tradiționale, uh, se încadrează în aceste coduri de utilizare, de folosință. Însă pentru produsele absolut noi nu avem astfel de coduri și când ne gândim la ce informație este furnizată utilizatorilor, trebuie să luăm în calcul aceste lucruri. Cum și ce imagine are acest uh, produs pentru utilizator? Și dacă ar fi un cod pentru folosirea oricărui produs, foarte bine, uh, într-o anumită măsură numai, pentru că nu putem să avem un, un cod pentru orice, pentru că tot timpul apar produse noi. Mulțumesc, domnule Bosemaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mie mi-e foarte, foarte frică de comisie. Nu vreau să folosesc uh, termenul neapărat eurocod, dar vreau să vorbesc despre acele reguli și norme de aplicare armonizate la nivel european. Ce privește amprenta carbonică, Comisia are acel mandat TC350 care vizează durabilitatea, sustenabilitatea el este existent pentru anumite produse. Pentru produse. Sper că am citat uh, bine acea regulă PRN 5804 care rezolvă lucrurile, dar în mod general. E vorba de acea declarație de mediu, mediu pentru produse care specifică modul în care trebuie fabricate produsele. Iar amprenta de dioxid de carbon și consumul de energie um, incorporat, energiile regenerabile, toate aceste lucruri intră în caracteristicile produsului. Așa că, uh, practic, ne referim la acea cerință numărul 7, doamnă președinte. În 2013 uh, vom avea, se pare, reguli armonizate la nivel european sper acest lucru și nu cred că e o simplă idee fixă. Eu sper că această armonizare să fie abordată dintr-o perspectivă mai vastă. Nu știu dacă Parlamentul poate să se ralieze acestei cauze. Aveți dumneavoastră alte posibilități de a face recomandări, dar apropo de acest număr, numărul 7, uh, vreau să spun că aveam nevoie de uh, Uh, documente de bază pentru tot ce înseamnă lucrări și mă refer la ce a spus și domnul Cooper. În aceste documente de bază se repertoriază sau ar trebui să se repertorieze tot ce există deja în materie la nivel european. Și mai spun un lucru după care mă opresc. De ce să nu ne gândim la un anumit, un fel de pașaport pentru clădiri? cu norme de aplicare europene care nu sunt decât parțiale. Las deoparte ingineria, dar mă gândesc la protecția incendiu, izolația, izolarea termică, fonică și așa mai departe. Dacă am luat toate aceste elemente și le-am pune cap la cap, am putea să spunem că numai Germania ar putea să facă un astfel de exercițiu și poate nu alte țări. Uh, poate că ar trebui totuși să dovedim cumva lucrurile. Uh, ar trebui totuși să dovedim că nu mai e nevoie de inspecții, uh, pentru că un produs ar fi atât de bun și conform cu toate normele, dar e imposibil. Este clar că normele europene vin cumva la pachet și în aceste condiții, regula numărul 7, durabilitatea clădirilor, este o idee extraordinară. CENUL poate să-mi dea totuși eh, date mai precise în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Dau cuvântul în continuare comisiei. Am, am uitat de domnul Myers. Urma să intervin. Am apreciat foarte mult întrebarea dumneavoastră pentru domnul Cumans și modul foarte franc în care a răspuns domnul Cumans. Sunt chestiuni absolut esențiale. Este vorba de acea răspundere. Cine e răspunzător de instalarea unui produs? Este o chestiune absolut esențială. Și ca să încerc să vă răspund așa cum trebuie, Uh, nu trebuie să uităm nici uh, ideea cu piața. Aveți dreptate, vorbim despre piața unică. Dar fabricanții trebuie să fie cumva orientați atunci când doresc să pună produse pe piață. Asta este sensul regulamentului. Însă cine este răspunzător pentru folosirea produselor? Contractorii și numai ei. Avem nevoie de informație Informația există, însă utilizatorii sunt foarte mulți. Atât de mulți utilizatori posibili în 27 de state membre care pot să aibă cerințe absolut diferite uh, de la un același produs. Iată de ce mie mi se foarte dificil să, să dau un răspuns definitiv și regulamentul încearcă să răspundă la această întrebare totuși. Este greu să impui o obligație aici, pentru că piața este atât de diversă nu numai din cauza celor 27 state membre, ci din cauza numărului și diversității utilizatorilor. Și încă o dată, răspunderea pentru folosirea unui produs revine contractorului. Atunci când vine vorba deci de această răspundere uh, și numărul enorm și divers de cerințe în piața unică, în contextul subsidiarității, iată, elemente foarte, elemente foarte importante, dar care ne arată și cât de greu este să găsim o soluție. Trebuie, până la urmă, să dăm ocazia contractorilor să poată să aleagă produsele pe care le doresc. Iată de ce trebuie să dăm și fabricanților acea marjă de flexibilitate, ca ei să informeze așa cum cred ei pe contractori de acele elemente pe care ei le consideră necesare și aceasta uh, pentru buna funcționare a pieței. Pentru că dacă mă duc în, Germana, în Germania, știu că acolo piața este foarte strictă, foarte dură. Și oamenii, indiferent de regulament, uh, o să fie foarte exigenți pentru un anumit produs. Însă atitudinea poate să fie diferită în alte țări. Dacă mă duc în Regatul Unit, poate că sunt uh, Uh, mai puțin strict. Poate că nu cuvântul strict este aici bun, ci e vorba de flexibilitate, fără să sacrifice siguranța. Uh, deci, acest fabricant trebuie să poată să fie suficient de flexibil și să aibă, uh, bineînțeles, în minte și răspunderea care revine apoi contractantului. Vă mulțumesc. Domnule Maier? Mulțumesc, o întrebare suplimentară. Și aceasta pur și simplu pentru că la articolul 6, punctul 3, se spune că declarația de performanță ar trebui, ar trebui, deci uh, se folosește verbul ar trebui, sau trebuie, nu la modul condițional, ci e un imperativ. Din câte am înțeles ce a spus dumneavoastră, fabricantul uh, poate să acopere diverse aspecte, dar nu pot fi obligați ca pentru fiecare șantier din Europa să țină cont de specificațiile sau de prevederile de acolo, ex Dacă se face acest lucru în mod voluntar, e bine, însă dacă e vorba de obligație, eu, un producător din Germania, nu pot să fiu obligat să țin cont de toate diferențele regionale din Franța, Spania sau uh, Grecia, de exemplu la modul voluntar s-ar putea, însă dacă e vorba de obligație, atunci nu cred că se poate. Îmi cer scuze că intervin din nou, însă la articolul 3a sunt de acord cu dumneavoastră, chiar dacă conținutul de utilizare, în conformitate cu se face în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate, de exemplu pentru standardele armonizate. Apropo, ele sunt voluntare, dar ele devin obligatorii dacă vorbim de regulament. Însă, ce se spune aici e că producătorul trebuie să declare utilizarea preconizată sau utilizările preconizate în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate, care sunt aceleași pentru toată lumea aceste specificații termice armonizate nu sunt diferite de la un stat membru la altul. Sunt aceleași pentru toate țările. Sigur că utilizarea preconizată poate fi uh, definită, uh, definită diferit, însă un fabricant trebuie să aleagă un standard armonizat și apoi urmează conținutul articolului în mod logic. Însă, nu are nimic de a face cu piața sau cu, cu area geografică pe care o acoperă fabricantul. Eu aș dori să adaug ceva. Producătorul ar trebui să fie obligat să furnizeze informația care, poate, care permite o încorporare adecvată a produselor. Unele produse au anumite proprietăți sau sunt uh, uh, concepute pentru a fi folosite în Italia sau în Scandinavia, sunt diferite. Ar trebui să avem aceste specificări. Unele produse au un ciclu de viață. Uh, uh, uh unele produse, dacă sunt uh, de produse adezive, dacă sunt depozitate la soare timp de trei luni, de exemplu, își pierd proprietățile adezive. Sigur că toate aceste lucruri ar trebui să figureze în declarația de performanță, Întră, însă ele ar trebui să fie acoperite de marcajul CE. Prevederile sunt diferite în funcție de produse. Dacă vorbim de uh, izolație, materialul e diferit dacă vorbim de izolarea unei, uh, unei, unui restaurant sau al, uh, unui, uh, uh al unui acoperiș sau al zidurilor. Uh, produsul e același peste tot, însă specificațiile ar trebui să conțină, uh, dacă e vorba de izolare pentru podea sau pentru acoperiș. Și ar trebui ca marcajul CE să facă acest lucru. Deci când primesc eu un uh, produs la șantier, să fiu în stare să-l identific imediat. Domnul Bossenmaier, aș mai dori să mai adaug și eu ceva. Profesorul Maier are dreptate e îndreptățit să pun această întrebare. Nu se poate să fie obligat să etichetezi un produs uh, și să, fii, să faci etichetarea în funcție de destinația geografică a produsului. Însă eu cred că avem de-a face în primul rând cu o greșeală de traducere, pentru că în versiunea în limba germană nu se spune unde urmează să fie produs, uh, uh, produsul folosit, ci dacă produsul este comercializat sau folosit. Din motive juridice trebuie să, uh, sigur, să rezolvăm această problemă, pentru că avem de-a face cu piața unică, cu piața internă. Deci nu e nicio diferență dacă un produs e comercializat în Malta sau în, um, în um, Belgia. Însă, dacă intervine problema geografică, lucrurile se complică pentru că statele membre, așa cum spunea și antevorbitorul, statele membre încă au dreptul de a include specificări geografice, geologice sau climatice. Deci e condiții care trebuie definite pentru că ele sunt specifice pentru diverse regiuni, pentru diverse zone. Și deci produsele pot fi clasificate în uh, categorii diferite în funcție de aceste condiții. Dar Trebuie să facem diferența între uh, specificările pentru produs și utilizarea preconizată. Pentru că în ce privește utilizarea preconizată, nu ar trebui să existe niciun fel de diferență în Europa, poate în afara Europei, însă nu în Europa. Sigur că există diferențe. Dacă e vorba de probleme care sunt total de competența statelor membre, și uh, deci dacă state membre pot lua uh, decizii contradictorii. Deci din punctul meu de vedere articolul 6a e o catastrofă pentru că este contrar spiritului Europei uh, eram pe cale să dau un alt exemplu, Elveția. Elveția nu face parte din piața unică și, de fapt, Elveția respectă normele în vigoare în Elveția. Dar dacă ne uităm la documentul Consiliului, cel mai recent, există o schimbare în versiunea limba engleză. Deci, partea cu unde produsul e folosit uh, sau unde e pre preconizat să fie folosit uh, a fost schimbată. Dacă e o problemă de, legată de condiții, atunci nu mai contează pe piața internă. Sper că am reușit să mă fac înțeles. Având în vedere că domnul Tyson este în sală și dacă dorește să intervină pe uh, tema, pe întrebarea unde sau dacă, îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-a acordat această ocazie. Aș dori să fac o precizare. În franceză se vorbește de 6-3-E și nu A. Cred că e o problemă Uh, uh, la acest nivel. Vorbim de E și nu de A. Se face referire la locul în care produsul e introdus, e comercializat, e introdus pe piață. Deci, producătorul sigur că trebuie să știe unde uh, intenționează să comercializeze produsul. Nu e un produs care e lansat în vid. Deci prima tranzacție și punerea pe piață uh, se face în, deci o face fabricantul în cunoștință de cauză. Deci el cunoaște țara în care își va desface produsele și deci trebuie să, știe, să fie la curent în legătură cu cerințele în vigoare în această țară. În orice caz, e o prevedere mai limitată decât uh, cea de care vă temeați dumneavoastră. dumneavoastră să zicem, pe piața europeană, un producător german uh, comercializează produse în Italia sau în Franța, ei bine, uh, e locul pe care el pătrunde pe piața europeană. Și trebuie să țină cont de aceste proprietăți, de aceste caracteristici. Și nu cred că producătorii trebuie să, teamă, să se teamă din acest punct de vedere, dar poate că mă hazardez puțin. <laughs> Comisia, vă rog. Îmi cer scuze pentru că uh, s-a interpretat ca 6.3a, dar mă refeream la punctul E. Deci nu aveam de gând să spun A. Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare la care e greu să dau un răspuns. I think that's us coming to the end. Cred că ajungem la sfârșitul audierii noastre. Aș vrea să fac un rezumat scurt. Am avut uh, vorbitori excelenți care ne-au prezentat experiențe diferite și acea problemă a finanțării, a ETA, a celorlalte organizații, comercializarea produselor. E nevoie și vom avea probabil dezbateri ulterioare și în legătură cu derogările. Iar uh, plasarea pe piața europeană, în special problema diferențelor dintre statele membre și bugetele care există, reducerea bugetară, toate acestea sunt importante pentru a menține în același timp calitatea și siguranța produselor. Ce ar trebui să fie declarat acea chestiune, de asemenea importantă, calitatea, finanțarea autorităților, problema contractorului față de producător, problema micro și asiguranței. Deci avem foarte multe la care trebuie să ne gândim aici la comisie. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor intervențiilor, de asemenea domnului Maier, domnului Ricard și tuturor celor care au participat, interpreților. Vă mulțumesc foarte mult pentru această experiență atât de interesantă.